Bonjour à tous. Good morning. Buenos días. Bună ziua, dragi colegi. Ne începem uh, sesiunea de astăzi a Comisiei de Libertăți, Justiție și Afaceri Interne, urându-i bun venit Ministrului Justiției din Guvernul Spaniol, țară care are președinția semestrială a Uniunii Europene. Domnul ministru ne va prezenta prioritățile agendei de lucru a președinției spaniole în domeniul justiției pentru a putea avea o discuție cu dumneavoastră. Înainte de a începe însă, aș vrea să mă refer la un punct despre care am vorbit ieri la reuniunea coordonatorilor și anume atribuirea unui dosar dosarul SWIFT, și vă voi spune care este rezoluția grupului socialist. Doamna Kinga Gons vă va prezenta acest lucru. Vă mulțumesc. Pe scurt, aș vrea să vă spun că ieri am avut o discuție foarte îndelungată. Uh, Pe marginea dosarului SWIFT și am discutat despre Ordinul European de Protecție, grupul socialiștilor a uh, hotărât să își retragă uh, rezoluția privind programul SWIFT, pentru că pentru noi prioritar este Ordinul European de Protecție. Acest lucru l-am discutat ieri. Vă mulțumesc! Thank you, Mrs. Guns. Mulțumesc, doamnă Gantz. Ahora, entonces... Dragi colegi, vom începe prin a discuta a discuta primul punct de pe ordinea de zi și anume prezentarea priorităților președinției spaniole. Domnul ministru va face o prezentare de 15 minute, după care, ieri, după care vom avea o primă rundă de întrebări. În primul rând, coordonatorii grupurilor politice ale acestei comisii, după care vom avea o rundă deschisă de întrebări eh, în care vor putea interveni deputații. Îi dau cuvântul domnului ministru. Aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor, bună ziua tuturor! Mă aflu astăzi aici pentru a vă prezenta prioritățile președinției spaniole a Consiliului Europei, eh, Uniunii Europene, mă scuzați, în domeniul justiției. O fac, bineînțeles, din prisma responsabilității pe care acest lucru o implică, într-un moment în care ne reamintim cu toții de victimele Holocaustului. Noi preluăm președinția într-o etapă de transformări profunde, marcată de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, un nou context care ne obligă să lucrăm intens pentru a încerca să găsim uh, angajamente pentru cetățeni și vă asigur că președinția spaniolă va fi pentru dumneavoastră un, un interlocutor deschis. Președinția noastră coincide de asemenea cu un nou mandat al Parlamentului European și cu o nouă Comisie Europeană. Vremuri noi, metode noi de lucru într-un context instituțional diferit, care, din punct de vedere legislativ, nu este marcată doar de tratatul de la Lisabona, ci și de obligația de a elabora programul cincinal 2010-2014 pentru spațiul de libertate și justiție, așa numitul program de la Stockholm. Vrem să asigurăm continuitatea acțiunilor și de aceea am pregătit uh, în profunzime cu omologii noștri belgeni și maghiari. Situația este complexă, însă avem și motive de speranță, deoarece procedurile și forma în care vom uh, lansa aceste proceduri vor fi hotărătoare. Am dori să vă spunem că dorim ca noua comisie să prezinte cât mai repede propunerile legislative care reiau dosarele care încă nu au fost uh, adoptate în timpul tratatelor anterioare. Am dori, de asemenea, ca acest lucru să se facă conform acordurilor parțiale și generale la care s-a ajuns la Consiliu, pentru a putea profita de munca deja făcută și pentru a evita ca tratatul de la Lisabona să paralizeze chestiuni relevante pentru această comisie chestiuni în jurul cărora există un consens major. Mă refer, de exemplu, la traducerea și interpretarea ca garanții în timpul proceselor sau garanțiile pentru tratamentul ființelor umane, abuzuri sexuale ale minorilor și pornografiei infantilă. Am dorit de asemenea să avem cât mai repede propunerea privind un PNR european. Sunt niște dosare al căror conținut îl cunoaștem, știm că Parlamentul are anumite îndoieli, mai ales în legătură cu proporționalitatea introducerea acestui sistem în Uniunea Europeană. Dacă, până la urmă, Comisia va prezenta din nou această inițiativă la care Consiliul deja a lucrat intens, suntem conștienți că va fi nevoie de negocieri pentru a ajunge la un acord la acest Parlament. Asta pentru a avea un echilibru indispensabil între necesitățile de securitate care există și care justifică această măsură, pe de o parte, și, pe de altă parte, exigențele legate de protecția datelor private. Este un drept prevăzut în Carta Drepturilor Fundamentale, cartă care are aceeași uh, obligativitate ca și dreptul primar. Pentru aceasta va fi nevoie de mai mult dialog și de o muncă mai intensă. Însă sunt sigur că vom fi la înălțimea acestei sarcini. De aceea trebuie să reiterăm angajamentul nostru de a relua toate aceste inițiative nesoluționate. De asemenea, aș vrea să spun că pentru cetățeni este relevantă și o armonizare relativă a drepturilor și garanțiilor procesale în domeniul dreptului penal. La sfârșitul anului trecut s-a dat un impuls important prin care Consiliul a putut să adopte o foaie de drum cunoscută de toată lumea. A fost un pas important uh, de care ar trebui să profităm. Trioul celor trei președinții și mai ales președinția spaniolă dorește să avanseze pentru ca acest lucru să se materializeze. Credem că astfel vom putea consolida încrederea reciprocă între autoritățile judiciare și polițienești din statele membre și vom obține astfel o punere în aplicare mai bună a instrumentelor de cooperare judiciară care există deja în acest spațiu de libertate, securitate și justiție. Prima, din prima măsură se referă la dreptul la interpretare și traducere în timpul procedurilor judecătorești. A fost lansată această inițiativă la sugestia statelor membre și ca bază a fost acordul politic la care s-a ajuns în octombrie la Consiliu. Noi considerăm că am putea ajunge la un acord în prima lectură la Parlament în legătură cu acest act legislativ care ar deveni astfel primul act legislativ adoptat prin procedura legislativă ordinară în domeniul cooperării judiciare și penale. penale mă scuzați. Vom face tot posibilul pentru că suntem convinși că un acord pe marginea acestei directive va fi un bun punct de plecare pentru a avansa în ceea ce privește această foaie de drum. Președinția spaniolă va insista pe lângă comisie pentru ca propunerea de directivă privind uh, dreptul de informare al deținuților să fie elaborată înainte de sfârșitul acestui semestru. După cum știți, tratatul de la Lisabona consolidează logica de evaluare a politicilor din spațiul de libertate, securitate și justiție. Așa cum s-a văzut la Consiliul Informal de la Toledo, credem că evaluarea nu trebuie să devină un motiv pentru a paraliza uh, legislația și nici pentru a face eforturi suprapuse față de ceea ce fac alte instituții. De asemenea, această evaluare nu trebuie să devină o simplă semnalizare în public a carențelor existente, deoarece astfel efectele ar putea fi contrare. Doamnelor și domnilor, Spania, de când a aderat în Uniunea Europeană, s-a caracterizat mai ales prin angajamentul ferm pentru a construi un adevărat spațiu de securitate, libertate și justiție în serviciul tuturor cetățenilor. Președinția spaniolă este hotărâtă să facă tot posibilul pentru a stimula inițiativele necesare pentru a atinge acest obiectiv. Și știm că tratatul de la Lisabona ne oferă foarte multe oportunități, precum și programul de la Stockholm. Din această perspectivă, Principalele noastre căi de acțiune sunt următoarele. În primul rând, să consolidăm protecția drepturilor fundamentale și să extindem căile prin care cetățenii europeni își pot exercita drepturile, fără obstacole legate de diversitatea practicilor naționale. În al doilea rând, să îmbunătățim serviciile furnizorilor de servicii de justiție la nivel european. În al treilea rând, să perfecționăm instrumentele existente pentru a combate în mod eficient delinvența, terorismul și crima organizată. Bineînțeles, având tot timpul garanțiile juridice necesare. Și, în sfârșit, să avansăm în ceea ce privește cooperarea judecătorească cu țări terțe. Ne vom concentra asupra următoarelor sarcini. Pe de o parte, să aprobăm planul de acțiune a programului de la Stockholm. Pentru aceasta, avem nevoie de un calendar clar pentru propunerile legislative și nelegislative pentru perioada 2010-2014. Vom uh, începe să lucrăm pe marginea proiectului de lucru de la comisie și, bineînțeles, vom uh, acorda atenția necesară pozițiilor statelor membre. Nu vom uita, bineînțeles, principala noastră sarcină și anume să avem un document consolidat cu niște obiective exigente în ceea ce privește drepturile și libertățile europenilor. Drepturi și libertăți fezabile în acest termen. În al doilea rând, vom perfecționa protecția drepturilor fundamentale. Prin aderarea la Convenția de la Roma din 1950, așa cum stipulează din fericire a articolul 6.2 din noul tratat. Dorim să îndeplinim acest precept legal cât, juridic cât mai repede și facem, deja am început să facem eforturile pentru a obține un mandat de negociere pentru a încheia acest acord cu Consiliul Europei. Pentru a da un impuls acestui proces, pe 2 și 3 februarie am prevăzut un seminar la care vor prezenta reprezentanți ai UE și ai Consiliului Europei. Astfel vom putea cizela posturile noastre, pozițiile noastre pe marginea acestei teme atât de complexe, după cum știți și dumneavoastră. Vom promova instrumente care să înlesnească extinderea principiului de recunoaștere reciprocă în domeniul cooperării judiciare și penale. Una din marile noastre priorități, în conformitate cu programul de la Stockholm, constă în a acorda atenție cooperării judiciare și penale în ceea ce privește victimele conflictelor. Victime care de multe ori sunt uitate. Vom dori să le creștem protecția și să le îmbunătățim uh, viața de zi cu zi. În domeniul penal, în Europa, se colaborează în tot timpul din perspectiva delinvenților. E vorba de extrădări, de Ordinul European de Arest. Trebuie de asemenea să avem și o perspectivă a victimelor atunci când se face această cooperare. Tocmai am organizat un seminar pe această temă la Madrid, iar membrii Consiliului au discutat de asemenea despre acest lucru la reuniunea de la Toledo. Dorim astfel să încurajăm Comisia să prezinte un instrument global în domeniul protecției victimelor pentru a consolida regimul juridic european actual și pentru a îmbunătăți mecanismele compensatorii și de indemnizație existente. Trebuie să ne gândim la aceste victime și să folosim capacitatea de inițiativă pe care o avem prin noul tratat. Astfel, împreună cu 11 parteneri, am prezentat o propunere pentru a extinde pe întreg teritoriul european eficiența rezoluțiilor adoptate de o autoritate și menite să ocrotească victimele. Prin uh, cunoscutul Ordin European de Protecție, dorim să le dăm securitate victimelor în întreaga Uniune Europeană și mai ales să facem față cererilor din ce în ce mai mari care vin din partea victimelor care suferă de violență domestică și împotriva femeilor pe teritoriul UE. Acest instrument a fost conceput ca o măsură de recunoaștere reciprocă pentru a asigura eficiența măsurilor adoptate în favoarea victimelor care se simt amenințate mult mai mult decât uh, în jurisdicția statului respectiv. E o măsură importantă pentru cetățenii europeni și de aceea îmi permit să vă cer sprijinul. Dorim de asemenea să consolidăm aplicarea principiului de recunoaștere reciprocă în ceea ce privește probele în procesele penale, printr-o propunere de ordin european de anchetă care să um, înlocuiască actualul exort de probe. Vrem să propunem un număr limitat de respingeri ale petițiilor și vrem de asemenea să se fixeze o perioadă limită scurtă pentru punerea în execuție. De asemenea, ne propunem să avem un model de acord pentru echipele comune de anchetă pentru a încuraja cele mai bune practici în lumina experienței pe care am acumulat-o în ultimii ani. O altă prioritate pe care vreau să o menționez este optimizarea utilizării tehnologiilor de informare și comunicare în domeniul justiției. Președinția spaniolă speră să poată inaugura portalul european de justiție electronică, o unealtă foarte puternică care va apropia justiția de cetățeni și care ne va permite să îmbunătățim pregătirea personalului din administrație. Doamnelor și domnilor, Tratatul de la Lisabona Prezintă uh, o idee deosebit de importantă pentru noi, și anume Procuratura Europeană. Deși poate părea paradoxal, dezbaterea nu s-a încheiat încă în, în, în ceea ce privește această instituție și există viziuni diferite. La insistențele Spaniei, programul de la Stockholm a inclus o referire specială la această instituție și în timpul președinției noastre dorim să avem un prim efort de reflexie în legătură cu această nouă instituție. În încheiere, doamnelor și domnilor, mă voi referi la dimensiunea exterioară a politicilor din, de justiție și securitate. Această viziune externă a devenit mai importantă în această lume globalizată. În domeniul justiției, Uniunea Europeană trebuie să promoveze cât mai mult statul de drept, drepturile omului, trebuie să combată corupția, să promoveze stabilitatea și securitatea și, de ce nu, deși e vorba de domeniul justiției, să ofere siguranță juridică sistemelor pentru a înlesni uh, afacerile și investițiile care sunt pârghia dezvoltării în toate țările noastre. Președinția spaniolă va încuraja această cooperare industrială cu țări terțe și o vom face în uh, paralel cu agenda externă a Uniunii Europene. Vom da o atenție prioritară pentru a renoi agenda transatlantică, în care chestiunile de justiție și de securitate, după cum știți foarte bine, sunt uh, printre punctele cele mai importante. Alegerea președintelui Obama este un moment de cotitură de care trebuie să profităm și să ținem cont de faptul că în acest semestru în Spania sunt, este prevăzută o reuniune ministerială de justiție internă în aprilie, iar în mai este prevăzut un summit. Reuniunea din octombrie, octombrie anul trecut de la Washington, deci la acea reuniune s-a stabilit un program pentru următorii 5 ani. De asemenea, acordurile de extradare și asistența juridică reciprocă între SUA și UE, acesta este un alt uh, lucru la care s-a ajuns. În acest context, ar fi bine să obținem un mandat care să ne permită să începem negocieri pentru a vedea dacă un viitor acord global sau general privind schimbul de informații uh, în scopuri polițienești este viabil sau nu, bineînțeles garantând un nivel adecvat de protecția datelor personale, așa cum cere articolul 8 din cartă. Știm că este o chestiune foarte delicată și complexă. Însă, suntem convinși că e fezabil și s-ar cuveni să consolidăm aceste mecanisme, fără să aducem nicio atingere drepturilor fundamentale. Prietenii noștri americani sunt de aceeași părere, așa cum am putut să văd la reuniunea pe care am avut-o cu procurorul general, domnul Eric Holder, precum și cu secretara de securitate internă, Janet Napolitano, la reuniunea de săptămâna trecută de la Toledo. Ne îngrijorează de asemenea situația acordului privind um, în programul de urmărire a finanțării terorismului. Din păcate, Spania știe foarte bine ce înseamnă terorismul și pentru a nu da dovadă de slăbiciune, Parlamentul European ar trebui să uh, își dea acordul pentru acordul provizoriu de 9 luni, perioadă în care vom lucra împreună pentru a căuta alternative. Deci Parlamentul și Consiliul vor putea depăși dificultățile care încă există. Președinția spaniolă speră de asemenea ca Parlamentul să se pronunțe în legătură cu acordul PNR cu Australia și SUA, precum și celelalte acorduri internaționale, unele deosebit de importante acorduri care încă nu fuseseră încheiate în momentul în care tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare. În timpul acestor șase luni este prevăzută de asemenea și organizarea unor reuniune, reuniuni de justiție și securitate internă cu Rusia și Ucraina. Dăm dovadă de bunăvoință pentru a avansa în ceea ce privește cooperarea penală cu aceste două țări. Doamnelor și domnilor, voi încheia prezentarea mea. Acestea sunt principalele puncte principalele coordonate ale președinției noastre. Împreună cu Belgia și cu Ungaria am pregătit un program de acțiune într-un context de modificări profunde și dorim ca noile proceduri să intre în vigoare și dorim ca de la bun început să colaborăm cât mai bine cu Parlamentul și cu Comisia. Asta deoarece suntem convinși că aceasta este calea cea mai bună pe care putem construi Europa. Mulțumesc! Gracias, señor ministro. Y ahora, como habíamos eh, acordado, vamos a proceder. Domnule ministru, Acum încep întrebările. Pentru fiecare întrebare două minute, pentru răspuns la fel două minute. Coordonatorii grupurilor politice vor uh, lua cuvântul la început, după care vom avea o a doua rundă de întrebări pentru ca astfel cât mai mulți deputați să poată interveni. În numele grupului popular are cuvântul domnul Simon Busutil. Yes, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Domnule ministru, ieri uh, ne-am întâlnit cu doi dintre colegii dumneavoastră în această comisie și am avut un schimb de punct de vedere cu dumnealor. Evident, uh, a am discutat și despre problema SWIFT, o problemă majoră, și ni s-a spus că trebuie să vă atacăm pe dumneavoastră pentru acest subiect. Așadar, iată-ne în această dimineață, gata să ne angajăm într-o dezbatere cu dumneavoastră pe această chestiune. Și am să încep deja acum cu acest subiect, dar sunt convins că și alți uh, colegi uh, sunt nerăbdători să audă cum stau lucrurile. Acordul uh, privind finanțarea, programul de urmărire a finanțării terorismului ne-a fost transmis doar în această săptămână și acum uh, ar trebui să luăm o decizie pe marginea sa. Știți că, din punct de vedere procedural, Parlamentul European este profund destabilizat de modul în care a fost tratat de Consiliu în această privință. În primul rând, a luat o decizie chiar înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și aceasta nu a fost o atitudine pe care Parlamentul uh, a apreciat-o. Apoi uh, a mai durat câteva săptămâni până când acordul însuși ne-a fost transmis și abia săptămâna aceasta am intrat în posesia lui. Iar acum ni se cere să spunem da la acest acord. Evident, în ceea ce privește procedura, suntem uh, profund dezamăgiți de modul în care Consiliul tratează Parlamentul European, cu atât mai mult uh, cu cât tratatul a intrat în vigoare. Pe fond, domnule ministru, vom, ne vom uh, face partea de muncă, vom analiza îndeaproape acest acord, vom uh, încerca să obținem uh, sfaturi consiliere referitoare la acest acord și îl vom verifica în raport cu rezoluția Parlamentului European adoptată în luna septembrie anul trecut. Așadar, întrebarea mea pentru dumneavoastră este care este răspunsul dumneavoastră la plângeri, la reclamațiile noastre legate de modul în care Consiliul a tratat Parlamentul European și care este părerea dumneavoastră legată de acest acord atunci când faceți comparația cu rezoluția adoptată de Parlament în septembrie anul trecut. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, doamna Gantz, din partea grupului uh, socialiștilor. Uh, Excuse me, it was, yes, it was agreed, it was agreed that it was a first îmi cer scuze, spune domnul președinte. Avem uh, o primă rundă de întrebări și răspunsuri. Deci acum este rândul domnului ministru să răspundă. Gracias, Mister... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Busutil, e o plăcere să vă pot răspunde la întrebare cu informațiile de care dispun astăzi. 30 noiembrie este data limită pentru a avea o bază pentru negocieri. Este data limită din cauza restructurării întreprinderii care are această bază de date și de aceea trebuie să se adopte o măsură într-un moment care coincide cu intrarea în vigoare a anumitor puncte din tratatul de la Lisabona. Se va menține deci status quo-ul pentru a garanta securitatea tuturor. Iar Parlamentul va avea ultimul cuvânt de spus, asta e clar, și sperăm ca Parlamentul să ia o decizie. Acesta este principalul motiv. Deci pe 30 noiembrie se încheia mandatul de negociere. Din punct de vedere juridic, trebuia luată o hotărâre de către Consiliu. E drept că toate procedurile sunt complexe și e prima oară când uh, sunt uh, puse în practică. Îmi cer scuze din cauza problemelor. Uh, îmi cer scuze pentru problemele care au apărut. Vă pot spune însă că președinția spaniolă a încercat să accelereze toate mecanismele pentru ca aceste mecanisme, așa cum stipulează tratatul, să fie, la, să fie puse la dispoziție parlamentarilor. E vorba de un acord bilateral între UE și SUA, iar limitările pe care dreptul tratatului le stabilește pentru toți sunt clare. Am făcut tot posibilul pentru ca această parte rezervată acordului provizoriu să fie recalificată. Și sunt convins că va trebui să elaborăm o normă specifică care în contextul spațiului de justiție ne va permite să avem un mecanism de acces. Doamna Gons, din partea socialiștilor. Vă mulțumesc. Aș vrea și eu să, le, să vă mulțumesc, domnule ministru, pentru tot ceea ce ați spus. Și eu cred că președinția spaniolă va fi un model în ceea ce privește funcționarea triului uh, introdus de către tratatul de la Lisabona. A fost foarte important să auzim că domnul ministru își asumă niște angajamente clare în acest domeniu. SWIFT uh, este clar o chestiune deosebit de importantă și e drept că în ultimele zile s-a vorbit cel mai mult despre SWIFT. Aș avea acum două întrebări. Domnule ministru, pe de-o parte ați vorbit despre protecția drepturilor minorilor și despre planurile președinției spaniole în acest domeniu. Ați putea să ne dați anumite precizări ce intenționați să faceți pentru a-i ocroti pe minori. Cum doriți să împiedicați traficul de ființe umane și abuzurile sexuale împotriva minorilor. O altă chestiune importantă pentru noi este directiva orizontală, care este discutată de foarte mult timp la Consiliu. Cum intenționați să continuați acest dosar și care este calendarul, domnule ministru? Vă mulțumesc! Doamne Gons, pentru cuvintele dumneavoastră. Reafirmă dorința noastră de a colabora cu dumneavoastră, atât din perspectiva prezenței spaniole, cât și a triului. În ceea ce privește întrebările pe care mi le-ați adresat, acestea sunt deosebit de importante pentru cetățeni și pentru politica de justiție. În ceea ce privește traficul de ființe umane, Există negocieri la nivel politic uh, foarte extinse la Consiliu, s-a avansat foarte mult și acum așteptăm propunerea din partea Comisiei. Sperăm să ne fie trimisă cât mai repede cu putință. Trebuie făcut anumite ajustări în ceea ce privește nivelul de pedepse pentru a putea reprima aceste comportamente. Știm că există principii penale foarte diferite în statele membre, însă suntem convinși că un acord e posibil, avem cu toți un punct uh, în comun și uh, imediat ce vom primi propunerea de la Comisie vom putea lucra direct la Consiliu. În ceea ce privește cealaltă chestiune și anume ocrotirea minorilor uh, și combaterea pornografiei infantile. Este o altă chestiune fundamentală în momentul de față, Comisia studiază această problemă și, de asemenea, l-am cerut să ne trimită cât mai repede textele pentru a aproba o directivă. Aceste prevederi din această directivă vin cu o perspectivă nouă, deoarece e poate prima oară când avem o viziune atât a reprimării delinvenților, cât și o viziune din perspectiva victimelor. Cred că este o cale deosebit de bună pentru a consolida cooperarea judiciară și penală în, această, în acest domeniu. Doamna Invelt. Your... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru introducerea dumneavoastră. Aș dori să repet încă o dată cuvintele adresate de colegul Busutil și să subliniez că nu numai Parlamentul a fost tratată în mod eronat către Consiliu, ci prin extensie și cetățenii europeni. Parlamentul European a fost întotdeauna cooperant și și-a asumat responsabilitățile în această privință. De aceea suntem într-o situație dificilă acum, într-o situație care nu a fost creată de către Parlamentul European, ci de către Consiliu. Parlamentul European a pus o serie de condiții în ceea ce privește votul de peste două săptămâni referitor la SWIFT și anume am dorit să avem acces la toate informațiile relevante pentru că Parlamentul European acestuia trebuie să îi se permită să-și facă um, activitatea de examinare și trebuie să aibă acces la toate elementele. În acest sens, avizul um, serviciului juridic al Consiliului se pare că este um, diferit de cel uh, care există și acesta este foarte important pentru um, discuțiile noastre. Parlamentul European nu a avut acces la acest document și pentru informarea dumneavoastră am uh, adus acest caz în fața Curții Europene de Justiție. Consiliul ne-a um, negat accesul la acest document, nu în unanimitate, pentru că anumite țări au fost în favoare și aș vrea să întreb când uh, va avea Parlamentul acces la rezoluția privind PNR, care a fost uh, inițiată în anul 2008. În al doilea rând, când știu că urmează să avem acces la um, Convenția privind drepturile omului, însă există două țări care nu numai că refuză să implementeze um, verdictele Curții Europene de Justiție, uh, dar uh, chiar pun sub semnul întrebării verdictele acesteia și se pare că nu vor să adere la Convenția privind drepturile omului. Sunt uh, probleme care privesc separația între stat și biserică. Mulțumesc. Yes. Domnule ministru? Signora Inveld. Vă mulțumesc. Doamnă Inveld, în ceea ce privește chestiunea SWIFT, intervin clar două dimensiuni. Pe de o parte, dimensiunea materială. Care este miza? Să echilibrăm securitatea și protecția datelor. Într-un context în care terorismul nu este o, o ipoteză, ci este o realitate. Și, bineînțeles, mai există și o dimensiune instituțională. După părerea mea, Consiliul a dat dovadă de responsabilitate atunci când și-a adoptat deciziile s-a prelungit un acord provizoriu care funcționa deja, iar experții ne-au spus că acum îl putem evalua din nou, însă s-a dovedit a fi un program eficace în lupta împotriva terorismului. Această decizie a trebuit să fie luată într într-o perioadă foarte scurtă, cu o bază, eh, cu un temei juridic eh, cu temeiul juridic din acel moment. Între timp s-a schimbat temeiul juridic. Ideea a fost să prelungim acest acord cu 9 luni și să respectăm după aceea ceea ce stipulează tratatul de la Lisabona. Este o temă deosebit de importantă pentru cetățeni. Protecția datelor e importantă, dar și securitatea e importantă. Am făcut, s-au făcut deja studii, Parlamentul European de asemenea va evalua situația și astfel se va ajunge la o hotărâre definitivă. Aceasta a fost uh, situația. E vorba de colaborarea în domeniul uh, combaterii terorismului și trebuie să prelungim aceste eforturi pentru a nu transmite semnalul că noi ne-am oprit uh, din această luptă. Această decizie deocamdată nu este definitivă și niciodată nu se va adopta fără să se țină cont de Parlamentul European. Din potrivă, avem acum această perioadă de 9 luni în care putem să ne gândim cu toții nu doar la SWIFT, deoarece ar fi bine să avem un mandat general al Comisiei pentru a putea discuta despre uh, totalitatea schimburilor de informații cu Statele Unite ale Americii, pentru a avea o viziune globală uh, în legătură cu acest angajament pe care ne luăm pentru a proteja datele pe de-o parte, dar și pentru a sprijini securitatea. Acesta este motivul pentru care Comisia a luat această hotărâre din proprie responsabilitate și îmi pare rău că acest lucru a creat uh, greutăți uh, în ceea ce privește procedurile Parlamentului. Nu aceasta a fost uh, intenția Comisiei. Ideea a fost să soluționăm acest acord, să-l prelungim. Este o perioadă deschisă și ultimul cuvânt de spus îl va avea Parlamentul, asta e clar. Justin, I asked a very concrete question. Am pus o întrebare cât se poate de concretă. Vom avea acces la um, avizele um, serviciului juridic de la Consiliu, da sau nu? Este o întrebare cât se poate de simplă. Există Existen una serie de normas que regulan el acceso a los... Există anumite norme care reglementează accesul la avizele serviciului juridic. Până acum, toate deciziile care s-au luat s-au făcut prin aplicarea dreptului comunitar sau, așa cum a spus și președintele Consiliului, printr-o carte aplicându-se dreptul uh, din tratate, care figurează în Convenția de la Viena. Deci toate rezoluțiile care s-au adoptat s-au făcut cu un temei juridic solid. Por los verdes, señor Romeva. Domnul Romeva. Mm, quiero empezar en primer lugar felicitándole y saludando. În primul rând aș vrea să vă felicit și să vă urez bun venit. Aveți o agendă foarte mare, asta e clar. Trei întrebări. În primul rând, Ordinul European de Protecție. Uh, știu că este una din măsurile cele mai importante. Știu că există anumite țări care ridică probleme. Întrebarea este ce țări ridică probleme și ce probleme ridică? Că și cu ce probleme ne vom confrunta în următoarele zile? O a doua întrebare. Cer scuze, însă SWIFT e o problemă în continuare. Am discutat deja despre procedură, colegii s-au referit da, deja la acest lucru și mă alătur și eu uh, plângerilor făcute de ei, însă eu m-aș referi mai degrabă la conținut. Și, pe lângă întrebarea doamnei Invelt, aș avea și eu o întrebare. V-ați uh, adresat Curții Europene de Justiție pentru a cere avizul lor în legătură cu conținutul acestei măsuri. Există foarte multe puncte de întrebare. E o măsură, o decizie care afectează datele care merg din Europa către Statele Unite ale Americii, însă nu există o contrapartidă din partea SUA. Deci nu mă refer doar la protecția datelor, ci mă refer și la legile europene. Deci, o primă întrebare foarte concretă pentru a mă referi la această temă. O a treia întrebare. Persoanele deținute de la Guantanamo. Știți că Spania și anumite state europene primesc acești deținuți. Există greutăți juridice. Nici ieri, nici azi nu s-a vorbit despre această temă. Noi la Parlament am discutat deja în profuzime această problemă în ultima vreme. Aș vrea să știu care este starea actuală a lucrurilor, ce se va întâmpla și dacă este prevăzut să se primească și alte persoane deținute la Guantanamo. Mulțumesc! În ceea ce privește prima întrebare, Ordinul European de Protecție, așa cum spuneam în intervenția mea, este un mecanism de recunoaștere reciprocă. Problemele apar deoarece o mare parte din măsurile de protecție a victimelor stabilite în statele membre variază în funcție de, uh, ordinul, de ordinea jurisdicțională. În anumite țări, o anumită autoritate civilă stabilește acest măsuri, un judecător. Uh, civil. În alte țări, un judecător penal stabilește aceste măsuri, iar în alte țări, aceste măsuri sunt luate de către autoritățile administrative. Deci noi vrem să armonizăm această diversitate de practici, însă credem că formula de recunoaștere reciprocă ne va permite să avansăm în această direcție. Era prima greutate cu care ne-am confruntat, însă vă spun că 12 state membre ne dau deja sprijinul și credem că vom putea avansa pentru a avea un instrument extrem de util pentru cetățenii europeni. Și nu e vorba doar de terorism aici, ci și de combaterea violenței împotriva femeilor, problemă fundamentală pentru toți cetățenii europeni. Următoarea întrebare. Dacă am consultat uh, Curtea Europeană de Justiție în legătură cu SWIFT. Trebuie să vă spun că perioada de analiză, evaluare și reflexie ar trebui să înceapă acum și ar trebui să înceapă de la Parlamentul European. Ceea ce s-a făcut până acum a fost să se adopte o decizie provizorie cu o anumită limitare în timp. S-au uh, adăugat și niște garanții suplimentare singurul scop fiind o întrerupere a acestui mecanism de securitate. Am fost însă conștienți de la bun început că trebuia să vedem care sunt evaluările experților juridici, nu doar a experților de poliție, să vedem dacă sistemul este eficace, dacă măsura este proporțională, să vedem ce mecanisme de control trebuie stabilite. Și e clar că avem un termen de 9 luni pentru a ne gândi la această măsură și pentru ca Parlamentul, după analize rezonabile, să ajungă la o decizie corectă pentru cetățenii europeni. Și în sfârșit, în ceea ce îi privește pe deținuții de la Guantanamo, vreau să vă spun doar că pe lângă acordurile între diferitele state din Uniunea Europeană pentru a primi o parte din acești deținuți, această chestiune a fost discutată mai ales la JAI, dar de către ministrii de interne. Eu unul nu dispun de informații suplimentare. Deci eu știu doar cum pot fi integrate aceste persoane, prin ce norme, de exemplu, în statul spaniol. Vă mulțumesc. Doamna Vergia pentru GUE. Je ne suis pas retardée. Nu nu sunt o mare vorbitoare de felul meu, dar cum coordonatorul nu este aici, am să iau eu cuvântul. Domnule ministru, vreau și eu să revin la problema acordului SWIFT. Îmi cer scuze, dar am impresia că faceți așa cum făcea și președinția suedeză. Ne dați și niște răspunsuri uh, foarte vagi. Nu puteți să ne spuneți că dreptul la securitate uh, trebuie să prevaleze asupra protecției datelor. De mai bine de trei luni, Parlamentul reiterează aceleași solicitări. De trei luni, în mod succesiv, președinția suedeză și apoi președinția spaniolă ne invocă probleme de termene, limită, de timp. Este inaccept- inacceptabil săptămâna trecută la Strasburg, ne-au fost invocate probleme de traducere. Două luni pentru, traduce, pentru traducerea acordului, dar vă bateți joc de noi, este prima dată când uh, trebuie să instituim tratatul de la Lisabona. Este inacceptabil ca Parlamentul European să fie tratat astfel. Este inadmisibil suntem cu toții convinși și am auzit, i-am auzit cu toții pe comisari, pe doamna Reding și pe doamna Malmström, spunându-ne că nu trebuie să existe diferențe trebuie să tratăm în același timp chestiunea securității și chestiunea drepturilor omului. De luni de zile, Parlamentul spune da problemelor de, securi- de securitate. Consiliul ne, Consiliul ne tratează foarte bine în această privință, dar cum stau lucrurile cu protecția datelor personale? Parlamentul a adoptat o rezoluție și tot ce, ce constatăm noi astăzi este că nici unul dintre elementele din rezoluția Parlamentului nu a fost luat în considerare timp de trei luni. Suntem tot la aceeași decizie. Ne tot invocați uh, timingul, timing, timing. Dar am să vă pun și eu o întrebare precisă. Ne puteți da un răspuns juridic clar pentru a ne explica de ce termenul a fost acela și de ce pe 31 noiembrie a trebuit ca Consiliul să adopte o decizie și nu putea să aștepte până pe 1 decembrie. Cam ciudat, nu vi se pare? Mulțumesc, domnule ministru. Sí. Muchas gracias, madame por sus palabras. Vă mulțumesc el primer interesado en defender la protección de datos y la vigencia del artículo. Eu sunt uh, prima persoană care dorește să se respecte articolul 8 din Carta de Drepturi Fundamentale. Și de asemenea doresc să se apere drepturile fundamentale, însă pentru a face acest lucru și în același timp pentru a nu aduce atingere securității cetățenilor europeni, trebuie să lucrăm și să căutăm alternative în comun. Și aceasta este perioada pe care o avem cu toți în fața noastră. E o perioadă în care nu vom vorbi doar despre SWIFT, vom vorbi despre protecția datelor și despre securitate în termeni generali și dintr-o perspectivă mult mai amplă, PNR și întreg schimbul de informații. Și pentru asta e nevoie de două elemente și sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Pe de o parte, să vedem dacă măsura este eficace și proporțională, să vedem cum este afectat uh, dreptul fundamental uh, de bază și anume protecția datelor uh, cetățenilor, însă în același timp e foarte important să știm cum putem menține politici comune de securitate pe care le avem cu alte state, în acest caz cu Statele Unite ale Americii. Acesta este contextul în care ne aflăm, iar deciziile care au fost luate au fost luate pentru a um, ajunge la această situație fără să pierdem din ceea ce construisem. Împreună trebuie să ajungem la o alternativă și pe 30 noiembrie, din câte știu eu, nu exista o alternativă prin care să se facă ajustarea necesară între libertate și protecția datelor pe de-o parte și uh, securitate. Primul aspect este important, însă nu din acest motiv ar trebui să renunțăm la securitate. E un acord interimar, v-am spus, e provizoriu. Acesta nu renoiește, ci doar prelungește acordul anterior. Și acum avem o ocazie deosebită pentru a ne gândi la îngrijorările pe care le-a manifestat Comisia dumneavoastră și Parlamentul European. Vă mulțumesc, domnule ministru. Din partea grupului conservatorilor și reformiștilor nu văd niciun reprezentat, reprezentant. Așadar, începem acum o a doua rundă de întrebări îi rog pe cei care vor interveni să respecte timpul acordat pentru că astfel să putem interveni cât mai mulți. Vă rog să adresați întrebările într-un minut. Domnul ministru va nota conținutul întrebărilor și va încheia cu o intervenție finală după ce va asculta toate întrebările. Domnul Vos. Mulțumesc. În primul rând, domnule ministru, vorbim despre SWIFT pentru că nu putem scăpa de impresia că pentru a doua oară nu suntem luați în seamă în calitate de Parlament European în ceea ce privește aceste lucruri care au mai fost abordate. Din punctul de vedere al conținutului, pentru lumea occidentală este foarte important să se configureze un asemenea acord. De aceea mă întreb de ce colaborarea interinstituțională este abordată cu atâta diletantism. Pe de altă parte, ați vorbit despre un acord global și îmi pun întrebarea dacă Parlamentul European nu poate să fie implicat într-o asemenea chestiune, atunci cum putem să obținem un acord global pe care să îl implementăm în toată lumea? Și dacă este să ne referim la conținutul acestuia, acesta trebuie să se bazeze pe lucruri uh, diferite, pornind de la culturi și standarde diferite. De aceea am impresia că acest acord global este doar o idee, dar v-aș fi recunoscător dacă ați putea să intrați în amănunte. Vă mulțumesc! Doamna Romero. Doamna Romero. Un minut. Minut, doamna Romero. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, una din chestiunile cruciale de aici a fost um, discuția legată de rolul Parlamentului. Acum suntem într-o nouă etapă, a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, iar uh, în uh, această privință Parlamentul va avea o poziție fundamentală. Pe lângă faptul că vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, aș vrea să vă mulțumesc pentru poziția ambițioasă pe care o aveți în ceea ce privește recunoașterea reciprocă. Astfel se va Astfel vom putea debloca multe din problemele existente, însă aș vrea să vă întreb ce instrumente de garanție aveți pentru această politică a protecției uh, drepturilor datelor pe de-o parte și libertate și securitate. E un proces care a început rău, însă cum veți face pentru ca el să se desfășoare bine în continuare? Vă mulțumesc, doamna Latford. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă întreb dacă domnul ministru se va uita la modul de funcționare uh, al uh, mandatului european de arestare. Ați vorbit despre dreptul la traducere și interpretare, dar aș vrea să vă întreb dacă există abuzuri în ceea ce privește aplicarea mandatului european de arestare. Acesta are ca scop aducerea oamenilor în vederea urmăririi penale, ce se întâmplă, pentru că oamenii petrec foarte, multe, foarte mult timp în închisoare și nu beneficiază de cauțiune și alte avantaje. Dacă ne uităm la situația din Statele Unite, intenția lor de a ține persoanele în detenție uh, la nesfârșit, uh, ne întrebăm care este situația în Uniunea Europa pentru că aceasta afectează drepturile omului um, și justiția și dialogul uh, transatlantic pe aceste teme. Apoi uh, este și un aspect legat de răspunsul domnului Zapatero privind acordul SWIFT. Se spune că aplicarea provizorie a acordului se va încheia dacă Parlamentul îl respinge. Apoi se spune că este imposibil din punct de vedere juridic să se suspende aplicarea. Mi se pare că sunt uh, două declarații contradictorii, deci se poate suspenda aplicarea sau nu. Mulțumesc și alți membri au uh, ridicat mâna pentru a interveni. Odată ce am început a doua rundă, trebuie să vă spun că lista închisă. Domnule Bons, un minut. Thank you, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, ați vorbit despre întărirea drepturilor fundamentale. Eu vreau să vorbesc despre două documente distincte. Carta drepturilor fundamentale și Convenția Consiliul Europei privind drepturile omului. Luni uh, s-au aruncat câteva îndoieli legate de valabilitatea posibilităților de opt-out uh, pentru trei țări, mai ales după tratatul de la Lisabona. S-a sugerat de asemenea că după semnarea colectivă a Convenției Drepturilor Omului de către Uniunea Europeană, un cetățean dintr-o țară care se bucură de opțiunea de opt-out de la cartă poate folosi Convenția în Curtea de la Strasburg pentru a forța țara respectivă să renunțe la acest opt-out. Sper că această întrebare nu este prea complexă. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Kinga Gal? Köszönöm, elnök úr, én is az Mulțumesc! Aș avea și eu o întrebare în legătură cu drepturile fundamentale. Mă bucur foarte mult că Spania, Belgia și Ungaria au colaborat și au elaborat uh, un program pe care președințiile lor um, îl vor transforma în realitate. Eu cred că după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, primul trio și prima președinție vor avea de jucat un rol important pentru a pune în aplicare Carta, de Drepturi, Carta Drepturilor Fundamentale pentru a proteja, de exemplu, minoritățile etnice. Eu am o întrebare concretă în acest sens. Știm că peste puțin timp vor începe negocierile experților privind Convenția Drepturilor Omului. Însă ar vrea să știu ce planuri are președinția în legătură cu aderarea noastră la această convenție. Vă mulțumesc! Tack så mycket, herr ordförande. Eh, ministern snuddade vid... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să abordăm situația traficului de ființe umane. Trebuie să vedem cum, uh, ce măsuri uh, de prevenție putem lua astfel încât acest uh, tip de sclavagism modern să nu mai fie desfășurat. Care sunt posibilitățile pe care le vedeți pentru ca Uniunea Europeană să progreseze în prevenirea acestei um, în prevenirea acestor crime? Statele membre ar putea să folosească propria legislație pentru a reduce traficul de ființe umane. Domnul comisar Baro a propus acest lucru pornind de la o decizie de anul trecut, însă președinția suedeză nu a reușit să ajungă la un acord în această privință cu Consiliul. Președinția spaniolă va lucra în această direcție pentru a obține o prevenție mai mare. Mulțumesc! Albrecht! Mulțumesc, domnul Albrecht! Mulțumesc! Eu doresc să fac doar o observație referitoare la SWIFT legată de o altă întrebare. Dacă am înțeles corect, datele din SWIFT sunt folos- nu mai sunt transmise uh, din ianuarie 2010 pentru că serverul a fost schimbat. Asta înseamnă că de la 1 ianuarie avem o lacună de uh, transfer și uh, eu mă întreb de ce uh, este nevoie de mai puține zile în ceea ce privește transferul de date. Eu aș dori ca acest lucru să se tergiverseze și mai mult până când Parlamentul European va vota asupra acestui lucru, pentru că cred că Consiliul nu a recunoscut dimensiunea acestei chestiuni drepturile fundamentale sunt uh, lezate. Mie, din punctul de vedere al democrației, mi se pare un lucru periculos. Nu este neapărat ceva constituțional. De exemplu, în Germania este firesc ca fiecare lezare a drepturilor fundamentale să se bazeze pe o uh, legislație, această dimensiune noastră nu a recunoscut-o mie, mi se pare problematică, de aceea eu cred că acest acord trebuie respins. Mulțumesc. Iacolino. Mulțumesc, domnule Iacolino. Benvenuto intanto, signor ministru. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, uh, domnule ministru. Am ascultat cu mare atenție ce ați spus cu privire la portalul european uh, pentru justiție electronică. Va fi ceva foarte important pentru modernizarea acestui sistem și uh, resimțim cu adevărat această necesitate. Apoi uh, este vorba și despre cooperarea cu țările terțe. Știți că pe 10 și 11 mai uh, se va face un uh, pas înainte în acest sens. Și acum aș dori să vă pun o întrebare. Știți că zona mediteraneană este o zonă mai centrală decât se crede Credeți că ar putea fi acesta un moment important pentru a stabili strategia, nu doar pentru acorduri bilaterale cu țări terțe, ci și pentru reexaminarea profilului migranților ca fiind o sursă pentru piața muncii din Europa. Mulțumesc, doamna Borsellino. Grazie, signor Presidente. Ehm, Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să să-i atrag atenția domnului ministru asupra unei chestiuni legate de crima organizată. Crima organizată de natură mafiotă. Este o chestiune diferită de criminalitatea organizată simplă. Aș vrea să știu dacă președinția spaniolă ar dorește să propună reguli uh, care se referă la bunurile confiscate de la mafioți. În Italia avem o lege care permite utilizarea acestor bunuri confiscate în scopuri sociale. Aș vrea să știu ce crede președinția despre acest lucru. Apoi, în, legă, în legătură cu martorii, ați prevăzut ceva pentru protecția uh, Uh, martorilor, nu doar din punctul de vedere al uh, siguranței acestora, ci din punct de vedere al calității vieților. Doamna Zibel, vă rog. Herzlichen Dank, Herr Vorsitz. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. În ultimele luni am purtat o dezbatere referitoare la echilibrul dintre drepturile cetățenilor și, pe de altă parte, siguranță și securitate. Impresia mea este că se dorește, de fapt, altceva. De fiecare dată când adresăm întrebări critice referitoare la drepturile cetățenești, dar și referitoare la securitate, cu referire la măsuri de control, cum ar fi SWIFT, suntem contrați și mai ales în ultimele săptămâni se aduce argumentul că trebuie să fiți de acord sau vreți să fiți de vină pentru următoarele atentate care vor avea loc. Dumneavoastră tocmai ați uh, înăsprit această dezbatere spunând că ar reprezenta o slăbiciune a politicii noastre de securitate dacă noi am respinge în acest moment acordul SWIFT. Parlamentul până în prezent nu a primit suficiente dovezi privind eficiența acestui acord. Acest acord sau procedura SWIFT este aplicată de 8 ani în practică. Dumneavoastră ați spus personal că experții ar fi confirmat cât de important este acest acord, însă nu ați răspuns la întrebările critice. Ați spus doar că trebuie să începem acum cu evaluarea, iar acest lucru este atât de contradictoriu încât eu nu pot să accept că, fără a avea niște rezultate concrete, putem să fim de acord cu acest acord. Mulțumesc, domnul De Jong. Dank u wel, voorzitter. Ik uh, uh, sluit me aan bij... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu toate observațiile referitoare la SWIFT. Mi se pare rău că nu avem suficiente informații și că nu am primit rezulta- ă, răspunsurile dorite. Am însă o întrebare referitoare la un alt lucru. Întregul sistem în Europa, atunci când este vorba despre justiție, se bazează pe recunoașterea reciprocă a mărturiilor, marturilor, a sentințelor și așa mai departe. Însă, ce constatăm? Facem foarte puțin în ceea ce privește verificarea ă, obținerii de probe. Se discută mult în Olanda despre această chestiune. Sunteți de acord cu mine că avem nevoie de următorul lucru nu doar de o monitorizare a statului de drept, pentru că despre asta se vorbește la Consiliu, însă nu, avem nevoie de o abordare mai largă. Trebuie să existe o monitorizare a drepturilor omului în um, procesele penale. Sunteți de acord cu mine? Mulțumesc! Iore Borghețiu. Mulțumesc pentru un minut, domnul Borghețiu. Il președinte Sarkozy. Mulțumesc, domnule președinte. Cu puțin timp în urmă, președintele Sarkozy a reiterat poziția guvernului Franței cu privire la imigrația clandestină. Și uh, statele europene au văzut o problemă legată de imigrația clandestină. Aș vrea să știu care este poziția Spaniei în acest, uh, în acest domeniu și, în general, care este punctul dumneavoastră de vedere privind o strategie de luptă împotriva imigrației? Juntamente. Vă mulțumesc. Acum domnul ministru ne va răspunde la toate aceste întrebări. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Voi încerca să pun la oaltă anumite întrebări cu permisiunea dumneavoastră, mai ales uh, întrebările care au uh, a apărut uh, ca, a, acelea întrebări care au o legătură între ele. Mă voi referi întâi la întrebările referitoare la SWIFT și voi încerca să fiu cât mai clar cu putință. Consiliul nu a luat o hotărâre în ceea ce privește conținutul acestui acord și nu a luat uh, nicio hotărâre în legătură cu vreo decizie privind libertățile cetățenilor și privind protecția datelor sau ajustarea față de politicile de securitate. Acest lucru îi va corespunde Parlamentului European, așa trebuie să fie. Consiliul trece printr-o perioadă de schimbare de la un tratat la altul și, de asemenea, se prelungește un acord existent într-un moment în care întreprinderea, compania care gestionează aceste informații, și anume compania SWIFT, trece printr-o restructurare. Astfel, informațiile care puteau fi obținute direct de către autoritățile nord-americane nu au cum să fie obținute direct, ci doar cu o autorizație prealabilă a autorităților de control a datelor din statele europene în care se află bazele de date ale firmei SWIFT. Deci nu există o decizie de fond în ceea ce privește SWIFT. Și nu a existat în niciun moment intenția, vă pot asigura de acest lucru, intenția de a, se, de a sustrage informații sau de a evita procesul atât de evident pe care îl introduce tratatul de la Lisabona și anume ca dumneavoastră Parlamentul European să luați o hotărâre. Însă să nu uităm un lucru. Două lucruri, de fapt. Pe 30 noiembrie se încheie temeiul juridic pentru a menține acest sistem deci e vorba doar de o prelungire a acordului, nu se modifică niciunul din elementele existente anterior și, în al doilea rând, prin dreptul internațional de tratate, Europa trebuie să respecte acest drept și e imposibil să amâni această intrare în vigoare, deoarece ar fi vorba de o decizie unilaterală. Ăsta e singurul adevăr. Și de asemenea e drept că doar Parlamentul va lua o hotărâre în ceea ce privește SWIFT. Și nu doar în ceea ce privește SWIFT. Eu sunt ministru, de, ministru al justiției și securitatea, justiția și protecția datelor e ceva foarte important în Europa. Articolul 8 din Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale trebuie să capete tot um, înțelesul și tot rostul. Avem acum o perioadă de reflecție pentru a-i asculta pe experți, pentru a elabora o alternativă solidă. E clar că e o problemă foarte complexă. Aceasta este singura intenție care se afla în spatele uh, acțiunilor instituționale. Deci nu se dorea o întrerupere a statutului existent. S-a stabilit o prelungire cu câteva garanții suplimentare și sperăm ca Parlamentul să ia adevăratele decizii în această temă. Aș vrea de asemenea să vă spun că s-au înființat grupuri de lucru la înalt nivel între SUA și UE. Vom putea cunoaște rezultatele muncii acestor grupuri de lucru. De asemenea, vor exista rapoarte. Uh, și suntem conștienți de îngrijorările legitime și rezonabile pe care le are Parlamentul European în ceea ce privește protecția datelor cetățenilor europeni, însă în același timp am examinat și am uh, văzut că experții ne spun că acest acord este eficient, însă va trebui să fie discutat aici, în Parlamentul European. Parlamentul este forul responsabil. Deci aceste măsuri sunt utile în uh, lupta împotriva terorismului. Toți experții au spus acest lucru. Mi s-au pus de asemenea întrebări în legătură cu Ordinul European de Protecție și modul uh, real de funcționare a acestuia. Cu puțin timp în urmă s-a publicat o evaluare făcută de comisie în legătură cu funcționarea acestui ordin și se arată că ordinul funcționează în mod uh, satisfăcător. E clar că există anumite excese, în practică există situații în care acest instrument este aplicat în mod nerezonabil. Și de aceea încercăm să soluționăm, în funcție de caz, aceste patologii izolate care țin de acest instrument atât de puternic aflat în slujba cetățenilor europeni și în acest raport de evaluare se demonstrează că acest instrument funcționează în mod satisfăcător în termen general pentru toate statele membre. E clar că trebuie perfecționate anumite aspecte. Consiliul um, a luat notă de acest lucru și lucrează în acest uh, sens. Profit de ocazie, deși oarecum um, sar peste ordinea în care au fost puse întrebărilor, vă cer uh, înțelegere în acest sens. Mă voi referi acum la evaluarea și garantarea statului de drept pe teritoriul Uniunii Europene. E clar că trebuie să fie o prioritate. Trebuie să le garantăm cetățenilor europeni nu doar o armonizare a legislațiilor noastre și să avansăm către niște obiective comune, ci în primul rând trebuie să le garantăm că aceste legislații, deși nu sunt uniformizate, se ajustează unui stat de drept și principiilor sale fundamentale. De aceea, evaluările prealabile sunt niște instrumente extrem de valoroase de analiză și care ne permit să cunoaștem propria noastră realitate. Nu e vorba doar de legislație, e vorba și de normalitate, e vorba de modul în care sistemele noastre de justiție obișnuiesc să funcționează. Nu e vorba doar să vezi ce stipulează legea în Europa, ci să vezi cum este pusă în aplicare legea și care sunt rezultatele. Este o... o toți membrii Consiliului sunt de acord cu această îngrijorare și cu toții facem tot posibilul. În ceea ce privește Carta Drepturilor Fundamentale și aderarea Uniunii Europene la Convenția Drepturilor Omului, e clar că există multe întrebări de natură tehnică, nu doar modul în care se va articula prezența Uniunii Europene atunci când se va adera la Convenția Drepturilor Omului, să vedem din punct de vedere procesal ce se va întâmpla. Există și întrebări legate de cine va interpreta uh, dreptul, va fi Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg sau Tribunalul de la Strasburg. Deci sunt probleme care există. Însă, în orice caz, Cred că e fundamental ca Europa să adere cât mai repede cu putință la această convenție europeană. E clar că există clauze și un protocol tranzitoriu care afectează anumite state membre, însă sunt convins de asemenea că există soluții tehnice specifice pentru a ajunge la acorduri și la soluții în acest domeniu. Doamna Gal a pus o întrebare în legătură cu aderarea la Convenția de la Roma. Noi dorim să obținem de la Comisie cât mai repede cu putință mandatul de negociere pentru a adera cât mai repede cu putință la Convenția de la Roma. Va fi uh, bine pentru Europa, dar și pentru toți cetățenii europeni. De asemenea, trebuie stabilite clauze împotriva discriminării în contexte specifice, cum ar fi cele care țin de legislația civilă. Pentru noi este un element fundamental. Egalitatea persoanelor trebuie să depășească zidurile tradiționale ale instituțiilor, cum ar fi căsătoriile, moștenirile, adopțiile și trebuie să se regăsească în mod inechivoc în toate activitățile legislative pe care le are Uniunea Europeană. Egalitatea trebuie să fie prezentă peste tot. Acum, traficul cu ființe umane. E o problemă fundamentală pentru președinția spaniolă. Am lucrat activ la acest uh, document în timpul președinției suedeze și așteptăm de la comisie acest dosar. Nu dorim ca acesta să fie blocat, deoarece există de asemenea un consens important, cel puțin la Consiliu, în legătură cu această temă. Credem că este fundamental ca Uniunea Europeană să fie un vârf de lance în ceea ce privește combaterea traficului de ființe umane. Cu toții trebuie să combatem acest fenomen. Au fost puse de asemenea câteva întrebări care se referă la imigrare. La Consiliu, ministrii pentru imigrare se ocupă de această temă. Spania, ca și toate țările din sudul Europei, este o țară care dorește, bineînțeles, să sporească coordonarea și politicile europene în acest domeniu. Integrarea imigranților, niște politici corecte ale frontierelor, o bună articulare a unui spațiu european, toate acestea sunt elemente fundamentale uh, în jurul cărora coordonăm acțiunile diferitelor agenții și, de asemenea, coordonăm și măsurile pe care le vom trimite Parlamentului. E foarte important ce s-a spus în legătură cu zona Mării Mediterane și importanța acestei zone pentru colaborarea cu țările din bazinul Mediteranei, din nordul Africii. E vorba nu doar de cooperare judecătorească, ci cooperare în sensul larg al cuvântului pentru a face față acestor chestiuni. Crima organizată. O altă temă foarte mare. Atunci când vorbim de terorism, practic limităm această realitate atât de îngrijorătoare din societățile noastre uh, este vorba de orice formă de delinvență organizată la nivel internațional care acționează cu instrumente foarte puternice. Îngrijorările manifestate aici în legătură cu bunurile confiscate și în legătură cu martorii și protecția acestora sunt două uh, probleme care uh, se ridică mai ales în Spania mai ales în ceea ce privește crima organizată legată de traficul de narcotice, problemă care afectează mai ales uh, anumite țări. La început, uh, Ordinul de Protecție a Victimelor a început, uh, de, a început cu ideea de a include și protecția martorilor. Totuși, după ce au avut loc discuții cu diferitele state membre și după discuțiile de la Consiliu s-a dorit să se elaboreze în primul rând acest instrument um, pentru victime, tocmai pentru a încuraja Comisia să lucreze cât mai repede la o propunere comună de protecție a victimelor în întreaga Uniune Europeană și să nu se facă distinția față de acest instrument. La Consiliu vă pot spune că este o temă dezbătută. În ceea ce privește confiscarea bunurilor, aș vrea să vă reamintesc că tocmai s-a aprobat o directivă europeană privind redistribuirea bunurilor confiscate și procedente din, de pe urma delinvenței, însă va trebui să ne dotăm cu niște instrumente mult mai uh, puternice în cadrul Uniunii Europene. Nu știu dacă am lăsat vreo întrebare fără să răspund. Îmi cer scuze dacă mi s-a întâmplat. Puteți să mi-o adresați din nou, însă aș vrea acum să vă mulțumesc tuturor pentru cuvintele dumneavoastră, vă mulțumesc și pentru criticile pe care mi le-ați făcut. Acesta este rolul unui parlament, să tragă un semnal de alarmă. Vă mulțumesc din inimă pentru acest lucru, însă aș vrea să insist de asemenea asupra faptului că președinția spaniolă dorește să lucreze cu Parlamentul. Dorim să analizăm toate temele cu Parlamentul European și pornim întotdeauna de la ideea că ultimul cuvânt de spus în domeniul libertăților îl are Comisia dumneavoastră și Parlamentul European. Vă mulțumesc, domnule ministru. A fost o dezbatere aprinsă, fructuoasă. Le mulțumesc tuturor membrilor pentru participare. Acum urmează să tragem concluziile și să îi urăm domnului ministru al justiției mult uh, noroc, uh, mult succes În uh, ceea ce privește ordinea noastră de zi, mai avem încă puncte importante de discutat. discutat. Domnul Gilles de Kerkov, coordonatorul european, este aici și, de asemenea, reprezentantul Observatorului European pentru Protecția Datelor este aici. Dumnealor vor interveni ulterior, însă înainte de a continua, vă rog să îl aplaudăm pe domnul ministru.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 juste pour lancer la Mais fais l'annonce. Dear colleagues, dear colleagues, please. Dragi colegi, vă rog să luați loc. If you please be seated. Bonjour. Vă rog să luați loc, spune domnul președinte. Yes. As we said, we're about to restart. Așa cum uh, spuneam, uh, reluăm ședința noastră conform uh, agendei și înainte de a trece la următorul punct, aș dori să, să vă anunț cu privire la o hotărâre luată de de întâlnirea coordonatorilor care a avut loc uh, ieri seară, chiar în această sală. Am luat hotărârea de a-i numi pe următorii raportori. Doamna Henish Plashert se va ocupa, va fi raportor pentru dosarul SWIFT. Doamna Intveld se va ocupa de PNR, cu Statele Unite și Australia. Iar doamna Romero Lopez se va ocupa de um, Ordinul European de Protecție. Văd că nu are nimeni obiecții, așa că suntem de acord. Trecem acum la următorul punct, de pe ordinea de zi, punctul 11, care se referă la Ordinul European de Protecție. Da, doamna Busutil, domnule Busutil, vă rog. Înainte de a începe, domnule președinte, dați-mi voie să menționez un punct de procedură. Legat de SWIFT, aș dori să confirm dacă comisia noastră a obținut consiliere juridică de la serviciile juridice cu privire la substanța, la fondul acordului, la textul acordului. Poate că mm, și raportoarea pe care o felicit ar dori să comenteze. Însă, la începutul acestei săptămâni am întrebat dacă am uh, încercat să obținem consiliere legată de fondul acestui acord. Vreau să știu dacă s-a făcut ceva în acest sens și dacă această comisie va fi îndrumată într-un fel sau altul sau altul de experți în domeniu pentru a putea ajunge la o poziție coerentă în timp util. Domnule președinte, am luat notă de această sugestie ieri, încă nu am făcut-o, dar uh, o vom face. Vom scrie serviciului juridic și vom solicita un aviz urgent. De asemenea, îi uh, vom scrie uh, și secretariatului pentru a obține și sfatul lor, Enish Plashert. Da, termenul ar trebui să fie vineri pentru că timpul trece. Ok, vom face acest lucru de urgență. Se va face, e posibil. Așa cum spuneam, trecem acum la punctul următor, punctul 11, Ordinul European de Protecție, care se referă la protecția victimelor ca o prioritate a politicii penale. Victimele infracțiunilor, crimelor au dreptul la mm, repararea daunelor și la pedepsirea uh, infractorului. Așadar, discutăm despre Ordinul European de Protecție. Este doar o prezentare a inițiativei. Am anunțat această modificare a ordinii ieri. Acum doar anunțăm includerea acestui punct Uh, în, pe ordinea de zi a acestei dimineți. Spuneam că 12 state membre au uh, propus o inițiativă pentru o directivă privind Ordinul European de Protecție. Scopul inițiativei este de a activa mecanismele corespunzătoare pentru a preveni o recidivă sau o infracțiune diferită, poate chiar mai gravă, de către același infractor împotriva aceleiași victime. Statisticile au arătat că acest lucru se întâmplă frecvent, mai ales în cazul violenței bazate pe sex traficul de ființe umane sau exploatarea sexuală a minorilor. Așadar, protecția victimelor ar trebui să se aplice în toată Uniunea Europeană, oriunde hotărăsc să se mute victimele. Pentru a prezenta această inițiativă, am să-i dau cuvântul uh, timp de maxim 5 minute domnului Juan José Molino Scobo, reprezentantul președinției spaniole, care va prezenta această inițiativă și după aceea îl vom asculta pe domnul Levent Altan, care va preciza poziția Comisiei Europene cu privire la această inițiativă. Domnule Molino copos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu, e o plăcere. Microfonul, vă rugăm. Microfonul, por favor. Eso es. Sí, eh, gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Este o onoare să vă pot prezenta pe scurt uh, Ordinul European de Protecție. Așa cum a spus uh, și domnul președinte, este o inițiativă a 12 state membre și deși este o inițiativă a doar acestor state membre, la început s-a discutat la comisie și din fericire, Comisia Europeană ne-a oferit, ne-a dat sprijinul de la bun început pentru a putea lucra. De asemenea, Comisia participă foarte activ și țin să îi mulțumesc uh, Comisiei pentru sprijinul pe care ni-l dă în ceea ce privește această propunere. De asemenea, sperăm că vom putem avansa cu ajutorul noului raportor care tocmai a fost numit. De ce Spania prezintă această inițiativă? Dintr-un motiv simplu. Ne-am dat seama că există un vid legislativ în, în legislația comunitară. Presupusul agresor sau delinvent, atunci când își schimbă reședința și merge în alt stat membru, poate să uh, plece cu condamnarea în afara granițelor uh, țării care a impus acea măsură de securitate. Știți că există posibilitatea de a avea pedapsă alternativă și există și decizia din 2008 în acest sens. Însă, dacă victima, în schimb, pleacă din statul membru în care s-a stabilit măsura de securitate, această măsură de securitate se oprește la frontieră. Deci victima poate să plece, dar măsura de protecție se oprește la granița statului membru care a stabilit această măsură de protecție. E o situație inadmisibilă pe teritoriul Uniunii Europene. Deci exercitarea dreptului de circulație, de liberă circulație, e una din libertățile de bază, una din cele patru libertăți de bază de la începutul Uniunii Europene. Deci această persoană, exercitându-și dreptul de liberă circulație, își pierde acest drept de protecție. Deci dreptul de protecție ar trebui să acopere această persoană indiferent uh, de locul unde se află pe teritoriul Uniunii Europene. Din păcate, în domeniul uh, violenței împotriva femeilor nu avem niște statistici uh, fiabile. Multe state membre nici mă, măcar nu fac statistici în această privință, iar țările care fac statistici nu avem cum să comparăm date statele, deoarece nu se folosesc aceleași criterii. De aceea, Spania va propune să se creeze un observatoriu european privind violența împotriva femeilor pentru a putea vedea care sunt statisticile, pentru a putea analiza datele și pentru a putea avea niște informații fiabile care în momentul de față nu există. Președinția spaniolă va încerca să adune date de la statele membre. 18 state membre au reacționat, din care doar 13 ne puteau pune la dispoziție date. În studiul de impact am uh, ajuns la concluzia că în 2008 73.000 de măsuri de protecție au fost acordate de către cele 13 state de care vorbesc, care reprezintă 61% din populație. Dacă extrapolăm aceste date, e vorba de 118.000 măsuri de protecție stabilite în Uniunea Europeană. Este o cifră considerabilă, sunt măsuri de protecție, însă dacă e să vedem alte cifre, alte statistici ale unor organizații cum ar fi WAVE, Women Against Violence in Europe, vedem că cifrele sunt mult mai uh, înfricoșătoare. Puteți merge pe site-ul WAVE în raportul anual din 2008 privind violența împotriva femeilor, se vede că există peste 348.000 de cazuri de violență împotriva femeilor. Doar în 15 state membre, de la care acest ONG a reușit să obțină statistici. Deci dacă doar 1% din victimele acestui tip de violență își mută domiciliu, e bine, domeniul de aplicare este considerabil. Acesta este obiectivul propunerii. Suntem convinși că Parlamentul European ne va ajuta, ne vor ajuta și statele membre și astfel vom putea ajunge la niște soluții tehnice care să ne permită să extindem protecția în acest domeniu. Deci e vorba de violența împotriva femeilor, însă acesta este un instrument, ne, un instrument neutru pentru toate victimele, indiferent de delict. Dar pornim de la această sferă de aplicare a violenței împotriva femeilor. Mă scuzați, am depășit cu 40 de secunde timpul de vorbire acordat. Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul Lopez Aguilar. Commission. Reprezentantul Comisiei Europene, domnul Soga, timp de un minut am vrea să auzim care este poziția Comisiei Europene privind această inițiativă. Um, I'll switch to English. Mulțumesc, domnule președinte, și acum să trec pe engleză. Mulțumesc că mi-a dat cuvântul. Am să vorbesc foarte pe scurt. Comisia susține în totalitate propunerea președinției spaniole care are obiectivul de a proteja victimele violenței între sexe și împărtășim uh, calendarul pentru obținerea rezultatelor cât mai curând posibil, dacă se poate chiar și anul acesta. Protecția victimelor este o prioritate a Comisiei Europene de mai multă vreme. Avem deja două acte legislative, prima referitoare la poziția sau la participarea victimelor în procedurile judiciare și a doua, directiva din 2004 privind compensațiile. Ambele au fost evaluate recent de comisie, adică anul trecut, și ambele rapoarte au ajuns la concluzia că trebuie să facem mai mult în această privință. Caracterul uh, prioritar al protecției victimelor va fost confirmat personal de doamna Reding, uh, comisarul desemnat, la audierea recentă din ianuarie. Dumnea ei a confirmat într-adevăr că protecția victimelor este o prioritate pentru dumnea ei și pentru Comisia Europeană în general și așteptăm cu interes să colaborăm cu președinția spaniolă pe acest dosar. Aș dori să adaug că, într-adevăr, Comisia pregătește un studiu care va sta la baza evaluării impactului propunerii legislative viitoare. Va fi vorba de un pachet de o legislație cuprinzătoare care va integra directiva și diferitele poziții și care va conține și câteva măsuri practice. Probabil vom face acest lucru la începutul anului viitor. Oricum, așteptăm cu interes buna colaborare cu președinția spaniolă. Mulțumesc! Mulțumesc! Am văzut că s-au ridicat deja câteva mâini în sală, însă ideea nu era să deschid o dezbatere. Vroiam doar să anticipăm o dezbatere care va avea loc în curând, așa că vă sugerez să trecem la punctul următor. Am fost uh, desemnat uh, raport. A fost desemnat raportor, uh, raportor doamna um, Romero Lopez și la următoarea întâlnire a Comisiei Libe vom avea posibilitatea de a asculta propunerea raportorului. Atunci vom discuta mai mult, în mai multe detalii și abia atunci vom putea avea o bază mai solidă de discuții. Evident, este o discuție foarte interesantă și prioritară pentru președinția spaniolă. Sugerez acum să trecem mai departe la punctul următor, punctul 9 de pe ordinea de zi, care se referă la progresele recente privind politicile de combaterea terorismului, scanere corporale și zborul spre Detroit. Acestea sunt uh, niște subiecte foarte interesante pentru noi toți, așa că haideți uh, într-o primă fază să vedem ce are de spus coordonatorul european pentru combaterea terorismului, domnul Gilles de Kerkov, și după aceea vom, îl vom asculta pe domnul Giovanni Butarelli de la IDPS și abia apoi vom deschide discuția. Iar membrii Comisiei Libe vor avea posibilitatea de a pune întrebări. Domnule de Kerkov, bine ați venit! Mulțumesc, domnule președinte. Am să trec uh, la subiect, pentru că știu că sunteți sub uh, presiune. Am să încep prin a spune că incidentul Detroit uh, este foarte interesant în foarte multe privințe. În primul rând, uh, confirmă, nu era nicio surpriză, că aviația civilă este și va rămâne o țintă pentru teroriști ca și uh, alte mijloace de transport, uh, precum uh, căile ferate și transportul maritim. În al doilea rând, subliniază faptul că pe lângă importanța colectării și um, împărtășirii datelor, subliniază așadar nevoia de a ne îmbunătăți capacitatea de a integra și aș spune chiar de a digera datele care vin din diferite surse date din uh, informații secrete, uh, date referitoare la vize, date de la poliție, date de la sistemul judiciar, uh, date de tip open source din sectorul privat și așa mai departe, PNR și altele. Când citim raportul recomandat la uh, Uh, redactat la recomandarea lui John Blennon cu privire la ce s-a întâmplat uh, în acest incident, uh, totul s-a legat de incapacitatea de a face conexiunile necesare între informații. Aceasta a fost o evoluție îngrijorătoare și și mai îngrijorător este dezvoltarea francizelor, între ghilimele, locale ale Al-Qaeda. Și aș putea să menționez uh, faptul că există și Al-Qaeda în Magremul islamic, pentru că este o problemă de actualitate în Europa. Deci se dezvoltă aceste francize pentru a monta, monta atacuri în afara regiunilor în care operau până în prezent. Și aceasta este o evoluție nouă dacă ne uităm la încercarea somalezilor de a, de a ucide uh, persoane în Danemarca. Iar la având în vedere incidentul de la Detroit, trebuie să reflectăm mai mult asupra acestor probleme. Apoi, uh, ca și Abdu Mutala în uh, Norvegia, care avea o viză de intrări multiple pentru Statele Unite și veți vedea acest lucru în raportul pe care vi l-am uh, trimis, dar și în cele patru sau cinci rapoarte anterioare. Veți vedea acolo că este tot mai important să abordăm um, în profunzime problema radicalizării. Omar Falduc Mutala este o persoană bine educată, care are studii universitare în uh, Marea Britanie. El uh, s-a radicalizat în mai multe locuri din lume și de ce trebuie să aflăm care sunt cauzele. Este interesant uh, de notat un lucru și am să, re, să mă refer la uh, întâlnirea de la Toledo de săptămâna trecută cu secretarul Napoletano, Uh, am discutat cu omologii din Statele Unite despre radicalizare. Am avut uh, cazul recent uh, Zazi, cazul Hardley și cazuri tot mai multe de somalezi care mm, și de cetățeni americani care se alătură luptei din Somalia. Și de aceea vrem să colaborăm cât mai aproape cu americanii. Și în în altă privință, va trebui să mobilizăm mai mult Uniunea Europeană în uh, legătură cu state precum uh, Yemen sau statele din regiunea subsahariană, care, dacă nu suntem uh, extrem de hotărâți ar putea să ofere niște refugii, niște zone de protecție pentru teroriști. Și Tocmai în acest context, declarația comună adoptată săptămâna trecută la Toledo abordează cele mai multe dintre provocările menționate. În primul rând, securitatea aviației. Cred că a existat un consens că înseamnă mult mai mult decât desfășurarea de dispozitive tehnice în aeroporturi. Trebuie să dezvoltăm o abordare pe mai multe niveluri care să includă colectarea datelor, evident. Datele, iar datele PNR sunt uh, importante în această privință. Apoi uh, date din uh, informații secrete, informații de la poliție, de exemplu informații privind uh, pașapoartele furate, informații de despre vize, de exemplu despre persoanele cărora li s-a acordat sau cărora li s-a refuzat viza și date de intrare. Spuneam uh, despre colectarea și împărtășirea datelor. Și uh, chiar dacă declarația mea uh, pare contencioasă, eu sunt de acord cu un, term, cu un acord pe termen mediu cu americanii pentru a elabora lista de vigilență. Și acest lucru se poate face numai dacă avem un acord uh, juridic obligatoriu care să definească un regim solid de protecție a datelor. Grupul de contact la nivel înalt uh, privind protecția și uh, împărtășirea datelor cred că a ajuns la un nivel de consens destul de ridicat. Sigur că există niște blocaje cum ar fi um, uh, recursul judiciar, uh, care este disponibil doar pentru rezidenții americani, dar va trebui să discutăm despre aceste aspecte odată ce avem un uh, proiect de mandat. Vorbeam apoi despre protecția și împărtășirea datelor, precum datele biometrice din pașapoarte. Trebuie să asigurăm un nivel de integritate în managementul identității. Știm că sunt uh, foarte multe state afectate de corupție și atunci există riscul că dacă se emit um, documente biometrice, există probleme de integritate de, și de management al identității. Deci trebuie să îmbunătățim ambele aspecte. Știu că această chestiune este dezbătută foarte mult în acest Parlament. Uh, apoi există problema tehnologiilor uh, avansate de detecție în aeroporturi. Trebuie să investim în cercetare apoi um, ESRIF și-a um, elaborat un uh, raport. Avem 1,4 miliarde de euro uh, disponibile pentru cercetare în domeniul securității și uh, am înțeles că au um, alocat aproape 200 de milioane de euro pentru domeniile de cercetare pentru acest an. În acest uh, sens, este important uh, să ne punem în acțiune cât mai curând posibil, pentru că statele membre testează dispozitivele. Poate că ar trebui să armonizăm uh, abordarea la nivelul Uniunii Europene și pentru a avea un raport al Comisiei asupra celor trei aspecte asupra cărora am vrea să insistați în rezoluția dumneavoastră. Trebuie să știm dacă această nouă generație de scanere corporale este prietenoasă, dacă vreți, din punctul de vedere al uh, intimității, dacă nu are efecte secundare pentru sănătate și dacă este eficientă, în sensul dacă ar fi detectat uh, ceea ce ascundea Abdu Mutala în uh, părțile sale intime. În ceea ce privește mm, alte aspecte, probabil că vă amintiți că am evaluat uh, acordurile sau aranjamentele dintre cele 27 de state membre pentru a preveni și combate terorismul. O constatare a fost că în fiecare stat membru trebuie să se instituie un uh, centru um, de acțiune și numai 15 state uh, un centru în care se colectează informații din toate sursele. Este, de fapt, un centru de expertiză și nu este foarte ușor să-și desfășoare activitatea, dar este un aspect important. Săptămâna trecută, președinția spaniolă a convocat o reuniune la Madrid, eh, la care mm, au participat două, eh, între 12 și 15 state membre care au un astfel de centru. Aceste state au hotărât să creeze o rețea uh, pentru a lucra și în alte zone din lume. Au participat uh, canadieni, au australieni și NCTC din uh, Statele Unite. Trebuie să învățăm unii de la alții, trebuie să ne instruim experții, lucruri care sunt de o uh, extremă importanță. În ceea ce privește radicalizarea, nu voi insista acum, însă este una dintre prioritățile mele majore. Trebuie să facem mai multe în această privință. Dacă citiți uh, cel mai recent raport al meu din noiembrie-decembrie, veți vedea cât de mult doresc să um, mă implic în acest domeniu. Referitor la călătorii, la deplasări, aceasta s-a produs o evoluție recentă, îngrijorătoare, și anume numărul tot mai mare de europeni și de americani care pleacă din uh, țara lor de origine și care se deplasează în zone problemă, precum uh, Afganistan, Pakistan, Mauritania, Yemen, Mali, pentru a merge la, în tabere de instruire. Trebuie să lucrăm uh, strâns, mai ales cu americanii, pentru a ne aprofunda cunoștințele legate de modul de operare și la uh, rutele pe care le, pe care le iau uh, posibilii um, radicaliști. Apoi am lucrat și cu Comisia pentru a mobiliza bani comunitari și bani de la statele membre pentru a crește capacitățile uh, statelor care nu reușesc uh, să abordeze această problemă. Prevenirea radicalizării, nu doar combaterea terorismului, um, uh, sunt importante trebuie, de exemplu, să întărim capacitatea Yemenului de a um, aborda problema terorismului. Trebuie să existe o cooperare între agenții, trebuie să se colecteze informații, trebuie să existe acțiuni de formare a poliției și a sistemului judiciar. Dar oricum, uh, aceasta este o țară care are una dintre cele mai mari rate de creștere demografică. Au mii și mii de șomeri, de tineri șomeri, care ar putea fi atrași de radicalizare. Așadar, aceste aspecte sunt de o importanță critică. În concluzie, pentru că nu vreau să mă lungesc prea mult, aș spune că în calitate de coordonator pentru combaterea terorismului, aștept cu interes studiul Comisiei privind scanerele corporale, pentru ca Comisia și Consiliul să poată adopta o poziție după discuții și în Parlament vom uh, primi de la Comisie o propunere în spiritul Lisabona pentru uh, PNR. Uh, vă spuneam că decizia adoptată la Toledo săptămâna trecută ne sprijină foarte mult în continuarea discuțiilor pe această temă. Și apoi trebuie să vă spun că trebuie să începem cât mai curând posibil negocierea unui acord cu americanii privind protecția datelor. Același lucru este valabil și cu privire la călătorii și, cu, și la cooperarea cu americanii pe această temă. Și, bineînțeles, trebuie să oferim asistență țărilor terțe, mai ales în domeniul securității aviare. Aviatice. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, uh, uh, Mulțumesc. Mai mulți deputați au ridicat mâna dorința a cuvântului, așa încât sugerez să separăm această dezbatere particulară privind uh, dezvoltarea strategiei în combaterea terorismului de cealaltă care se referă la protecția datelor, așa încât vom aborda întâi uh, prima temă și vom adresa întrebări uh, domnului Kershov, apoi vom uh, asculta prezentarea domnului Butareli și a reprezentantului Comisiei. Mai mulți deputați au dorit să ia cuvântul, așa încât sugerez să închidem acum lista celor care doresc să ia cuvântul pentru a putea să intervină cu toții. Din nou, fiecare deputat are un minut la dispoziție pentru a adresa întrebarea. Vă rog să respectați acest timp. Must... Îmi cer scuze, domnule președinte, dar ca punct de pornire de zi, cred că un minut este foarte scurt pentru a lua cuvântul. Combaterea terorismului um, dezvoltarea unui strategii, um, aceste lucruri sunt cât se poate de complexe și cred că este foarte greu să abordăm asemenea teme într-un minut. Știu că avem de respectat o ordine de zi, dar acum, serios vorbind, un minut este mult prea puțin timp. Ok, dar um, acesta nu este ultimul punct. Vom mai avea și prezentarea domnului Butarelli și a domnului Faul și avem 20 de membri care doresc să ia cuvântul 20 de minute pentru toți, apoi uh, răspunsurile um, domnului coordonator. Dacă alocăm mai mult timp, depășim cadrul temporal. Și este datoria mea să încerc să păstrez lucrurile în ordine, astfel încât să putem să dăm cuvântul unui număr cât mai mare de deputați și să putem răspunde la cât mai multe întrebări. Deci, să începem. Domnul Busutil va lua primul cuvântul. Da, înainte de a începe intervenția, domnule președinte, aș vrea să mă refer la un punct privind uh, procedura. Uh, poate că ar fi fost bine să îi ascultăm pe ambii uh, reprezentanți, pe domnul Cheșor și pe domnul Butareli, pentru că există puncte comune și apoi ar putea să răspundă împreună la întrebările noastre și ne-ar putea oferi un feedback la observațiile pe care le-am putea face. Sigur, uh, însă mie mi se pare că mai bine tratăm subiectele separat, pentru că strategia de combatere a terorismului reprezintă o chestiune și uh, despre SWIFT uh, vom vorbi nu numai cu domnul Butarelli, ci și cu domnul Jonathan Fall, care este de asemenea în programul nostru, cred că nu a sosit încă, așa încât cred că are sens să avem întâi o primă rundă de întrebări referitoare la primul subiect, dacă sunteți de acord, așa încât, domnule Busutil, este a sosit momentul să vă adresați întrebarea. Bun, aș vrea să mă refer la body scanner, la scannerele corporale. Sunt uh, oameni care întreabă despre această chestiune și au nevoie de răspunsuri și întrebările lor sunt legitime. Nu este vorba despre a spune, da, dorim să protejăm siguranța dumneavoastră sau nu, uh, dorim să protejăm uh, sfera privată. Cred că această chestiune este mai complexă decât a răspunde cu da sau nu la aceste întrebări și trebuie să o aprofundăm. Scannerele corporale reprezintă o metodă intruzivă, după câte am înțeles. Și um, teme precum um, demnitatea și um, spațiul privat au de suferit. Am citit rapoarte din partea Comisiei Europene și mi-ar plăcea ca reprezentantul Comisiei să ne dea mai multe detalii referitoare la care sunt uh, cercetările și studiile pe care le realizează. Dar aș vrea să știu mai ales în ce măsură scanele corporale sunt eficiente în ceea ce privește furnizarea unor rezultate privind securitatea, în ce măsură sunt eficiente în ceea ce privește ceea ce se întâmplă pe aeroporturi. Trebuie să ajungem la aeroport cu trei ore înainte de plecarea avionului în contextul introducerii scanerelor corporale, acestea sunt întrebări la care avem nevoie de răspunsuri. Care va fi impactul privind impactul asupra sănătății pasagerilor, dar și asupra uh, lucrătorilor de la aeroport? Și, de asemenea, uh, chestiunile privind uh, sfera privată a fiecăruia um, își așteaptă și ele un răspuns. De asemenea, presupușii teroriști uh, din zborul uh, de la Detroit, ei nu s-ar mai fi suit, poate în avion, dacă ar fi fost utilizate scanerele corporale. Poate să ne dea cineva un răspuns clar la această întrebare, pentru că știu că există interpretări diferite la um, o întrebare care necesită un răspuns clar. De aceea aș vrea să spun că nu ar trebui să începem cu concluziile referitoare la scanerele corporale, nu ar trebui să începem răspunzând prin da sau nu, uh, însă în mod uh, evident există o serie de întrebări care au fost adresate și care își așteaptă răspunsul. Mulțumesc! Reminder. Mulțumesc. Vă amintesc că, într-adevăr, trebuie să respectăm timpul alocat și ieri am anunțat la începutul ședinței pe care am avut-o că în această după-amiază vom avea, va exista o uh, întâlnire a Comisiei uh, pentru Transport. Va fi o prezentare a Comisiei privind scanerele corporale toți membrii uh, Comisiei Libe sunt invitați să participe la întrunirea Comisiei pentru Transport. Cred că este la ora 5 de după amiază, așa încât să continuăm. Domnul Strase. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi cât se poate de succint. În ceea ce, uh, ceea ce a spus coordonatorul privind uh, combaterea terorismului, lucrurile stau așa. Detroit a fost uh, interesant. A fost uh, un caz interesant pentru că s-a dovedit cu claritate că avem suficiente date, însă că serviciile secrete nu au reușit și nu reușesc să analizeze în mod competent aceste date și să le evalueze în mod corespunzător. Uh, eroarea nu constă în uh, numărul de date pe care le avem, ci în faptul că aceste date nu sunt apreciate și evaluate în mod corespunzător. Și care este acum răspunsul Comisiei și al Consiliului, răspuns dat la Toledo? Avem nevoie de mai multe date. Vă rog să dăm dovadă de înțelegere, dar eu nu pot pricepe o asemenea logică. De aceea vreau să accentuez încă o dată ceea ce au spus cele uh, două, do- doamne comisar, doamna uh, Reding și doamna Malmström, în audierea lor. Avem nevoie de îmbunătățiri ale acordurilor. Doamna Reding s-a referit la uh, programul SWIFT în acest sens, iar doamna Malmström a spus avem nevoie să evaluăm. Trebuie să evaluăm ceea ce avem în prezent, datele colectate, și apoi să stabilim ce avem nevoie suplimentar. Și încă un aspect minor, ar trebui să ne asigurăm, și aceasta este sarcina Comisiei și a Consiliului și eu voi uh, supraveghea acest lucru, trebuie să ne asigurăm că instrumentele pe care ar fi trebuit să le avem deja de mult, haideți să ne gândim la SIS și VIS, să ne asigurăm că acestea funcționează, pentru că astfel vom avea și bazele corespunzătoare pentru ca întregul sistem să funcționeze. Mulțumesc, domnul Kirkhope, două minute. Domnule președinte, Voiam să discut și eu despre aceste scanere corporale. Uh, sigur, poate că se va discuta subiectul la uh, Comisia de Transport, dar noi suntem liberi și avem și noi oarecare competențe. Uh, m-am ocupat în Marea Britanie despre aceste chestiuni și trebuie să vă spun că acum câțiva ani am analizat subiecte asemănătoare. Tehnologia a avansat, însă nu în mod dramatic și terorismul a progresat și cu siguranță nu este posibil să prezicem ceea ce vor face um, teroriștii. Este vorba despre această uh, lipsă de a de posibilitatea de a prezice uh, acțiunile lor viitoare, există acțiuni uh, de aplicare a legii și nimic nu poate fi prezis. Sigur, nu este un model pe care să îl uh, aprobăm noi aici. Uh, Însă trebuie să ne întrebăm ce vom face uh, pentru a aborda terorismul, dar dacă vom uh, spune ce vom face, teroriștii vor uh, evita să facă tocmai acest lucru. Eu sunt îngrijorat și voi încerca să merg la Comisia de Transport pentru a vedea modul în care abordează ei această chestiune. Însă, în ceea ce mă privește, există multe costuri care sunt implicate, de aceea noi trebuie să um, analizăm cu atenție inițiativele politice pentru că sunt anumite aspecte care nu țin numai de combaterea uh, terorismului. Nu are niciun sens să avem uh, anumite echipamente numai într-un aeroport și nu în toate și trebuie să ne întrebăm dacă va exista o obligativitate a voluntariatului sau nu. Uh, trebuie să analizăm ce situații trebuie evitate și iar în ceea ce privește datele, uh, trebuie să vedem cum uh, pot fi acestea distruse și când este momentul să fie distruse. Um, reținerea anumitor informații privind uh, persoanele individuale trebuie de asemenea discutată, pentru că nu trebuie să Nu trebuie ca guvernele să aibă inițiative care nu sunt bazate pe dovezi științifice. Mulțumesc, scanerele corporale. Acesta este un subiect care apare mereu în discuție și care va fi abordat și mai târziu în cursul acestei zile. Domnul Butareli dorește de asemenea să anticipeze um, planificarea acestui punct în mod particular. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Vreau să mă refer pe scurt la următorul lucru. la Observatorul European de Protecție a Datelor am pregătit un document care urmează să fie discutat astăzi. Îl vom uh, publica pe site-ul nostru la începutul acestei după amiezi, pentru că astfel dumneavoastră să puteți uh, consulta elemente noi privind poziția noastră oficială. Valabilă după ce Comisia a cerut să se organizeze mm, consultări anul trecut. Veți găsi de asemenea elemente adiționale pentru a evalua uh, modul de funcționare a abordării legate de intimitate în ceea ce privește aceste scanere corporale. Pentru a evalua situația în funcție de protecția datelor, E nevoie să ne gândim la modalitățile de operare și de utilizare a acestor scanere, unde și cum sunt folosite. Și sunt niște exemple clare. De exemplu, în această notă informativă menționăm uh, instrumente de generație a doua sau și alte elemente care ar putea apărea pe viitor, dat fiind că tehnologia evoluează atât de rapid în acest domeniu. Vă mulțumesc, doamna Hennis Pleșert. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să revin și eu la scanerele corporale. Voi participa de asemenea la reuniunea Comisiei de Transporturi, însă această dezbatere nu e nouă. Dumneavoastră ați insistat asupra introducerii rapide a acestor scanere. Am avut o dezbatere în 2009, nu ne-am pronunțat pentru sau împotrivă, însă am spus că această introducere trebuie să se facă prin garantarea uh, drepturilor de protecție a datelor. Lucrurile de la comisie s-au încheiat în februarie 2009, însă nu știm ce să credem. Noi așteptăm în continuare rezultatul acestor evaluări, acestor consultări care s-au terminat în februarie 2009. Aceste scanere ne sunt prezentate ca fiind uh, soluția corectă pentru a combate terorismul, însă totul va depinde de gestiunea făcută. E clar că americanii au făcut greșeli în ceea ce privește zborul către Detroit. Ei primiseră informații, însă aceste informații nu au fost prelucrate în mod corect. Aceasta a fost problema. Și așteptăm în continuare rezultatul consultărilor din februarie 2009, a trecut un an de zile, deci noi nu am spus că suntem împotriva acestor scanere, ci că um, introducerea acestora trebuie să se facă în anumite condiții. Iată că acum începem o nouă dezbatere pentru uh, ceva care încă nu a fost pus în aplicare. Domnule Lambrinidis. Două minute, un minut e suficient, spune domnul Lambrinidis. Ați eh, menționat în prezentarea dumneavoastră că pentru 2010 au fost eh, alocate 200 de milioane de euro pentru cercetare în domeniul securității. Cine se va ocupa de acești bani? Cine planifică modul în care este finanțată securitatea? Ce se întâmplă cu securitatea privată, de exemplu? Acest sector trebuie să financeze sau nu? Dumneavoastră Uh, ați organizat toate reuniunile de informare când noi eram la Strasburg și când comisia noastră nu se putea întâlni, ceea ce e inacceptabil. De asemenea, a spus că e nevoie de un schimb de informații privind listele de teroriști cu Statele Unite ale Americii. E o chestiune delicată, așa ați spus. Mă întreb însă dacă nu e adevărat că acordul bilateral privind vizele și derogarea de la vize are cerință prealabilă ca statele membre să le dea americanilor listele lor cu teroriști. Deci singura întrebare este, veți cere același lucru Statele Unite ale Americii? Deci va exista o reciprocitate? Doar așa se poate permite acest uh, schimb reciproc de informații. Mulțumesc, doamna Henkis. Da? Microfonul nu sunt eh, Am trei întrebări, foarte pe scurt. Foarte recent ne-am confruntat cu um, un caz foarte bizar care practic uh, a arătat cât de nesigure sunt serviciile noastre de informații. Nu mă gândesc doar la cazul de la Detroit, mă gândesc și la un alt caz când o bombă a fost pusă în valiza unui cetățean slovac și ulterior a mai existat și un alt caz la München când s-a găsit urma unei bombe pe un calculator, calculatorul unui uh, călător care între timp dispăruse. Deci nu înțelegem aceste situații. Cine a pus bomba respectivă în valiză? Cine era acest cetățean care avea calculatorul și care a dispărut după acest incident? Avem toate motivele de îngrijorare. Aceste cazuri uh, sunt uh, ciudate, nu am găsit o explicație. O a doua întrebare acum, pentru domnul de Kirchhoff. Ce ne puteți spune în legătură cu amenințarea terorismului în diferite țări din Uniunea Europeană? În ce măsură există această amenințare reală? Vă pun această întrebare deoarece de multe ori citim articole într-adevăr tâmpite, după părerea mea, în care se spune că în multe țări din Europa nu există o amenințare de terorism. Nu cred că am putea avea încredere în aceste articole, însă ele există. Și a treia întrebare, care este legătura dintre terorism și crima organizată? Știu uh, că e un alt subiect, însă poate că dumneavoastră puteți menționa perspectivele cele mai importante privind uh, corelația între aceste două fenomene. Mulțumesc. Domnul Alvaro. mulțumesc, domnule președinte. Mă voi referi la scanerele corporale. E vorba de politică și de politicieni. Noi stabilim regulile, noi stabilim așteptările. Deci nu e vorba doar să urmezi tehnologia existență în SUA. Scanerele corporale au fost deja puse în uh, funcționare, folosesc uh, Windows XP și alte tehnici uh, delicate în ceea ce privește securitatea. Există de asemenea și alte scanere corporale care măsoară undele de căldură emise de corp, unde care trec, de exemplu, prin textile, însă nu prin ceramic. E o tehnologie bună, însă e nevoie de timp pentru a o pune la punct și pentru a îndeplini toate cerințele. Trebuie să fim foarte precauți, deoarece avem impresia că tehnologia a devenit noua religie în ceea ce privește combaterea terorismului, ceea ce nu e drept. În ceea ce privește strategia de contraterorism din 2001 încoace, de la atentatele din 11 septembrie, noi am făcut practic uh, legătura într-o anumite elemente ca să înțelegem imaginea de asamblu. Asta am făcut în ultimii 10 ani. E vorba de culegerea de date, de împărtășirea de date. Aceasta a fost soluția. Și e clar că există anumite blocări în rețeaua aceasta. De aceea nu a funcționat așa cum trebuie. Mă gândesc că uneori ar trebui să ne gândim la o strategie diferită și să nu facem aceleași lucruri din nou. Culegerea de date și împărtășirea datelor e o unealtă magică, însă se vede că nu poate fi folosită ca atare deocamdată. Comunicarea e esențială, așa cum a spus și colegul meu. Iar reciprocitatea față de SUA e importantă. Dacă noi le punem la dispoziție liste cu teroriști, ar trebui să primim înapoi același lucru. Cooperarea e esențială și dacă strategia s-ar baza pe acest lucru, eu aș fi mult mai mulțumit să definim o strategie care se bazează pe scheme mai bune de colectare pe tehnologii mai bune, atâta timp cât știm cum funcționează și să avem și nu e bine să avem legislație multiplă care se ocupă de același lucru, practic. Vă mulțumesc, doamna Romero. Într-adevăr, discutăm despre utilizarea datelor. E dezbaterea cea mai importantă care, practic, uh, există astăzi aici. Și nu vreau să mă refer din nou la ce s-a întâmplat la Detroit. A fost o greșeală de sistem recunoscută de administrația americană. Deci folosirea datelor a fost problema de fond. Noi vorbim de scanere, însă scanerele sunt practic, uh, să zic așa, un pansament. Au existat greșeli sistemice recunoscute de americani. Dacă noi punem în practică aceste centre de fuziune pentru a concentra informațiile legate de terorism, mă întreb dacă aceste centre de fuziune vor colecta de asemenea datele financiare care au garanții, date care vin din procese judiciale deschise. Deci informațiile financiare sunt absolut substanțiale. Noi discutăm de, de SWIFT, uh, deci informațiile financiare sunt importante. Deci aș vrea să știu dacă la aceste centre fuziune vor exista astfel de informații. Aș vrea să știu dacă, de asemenea dacă aceste centre vor fi prezente în anumite uh, centre în care s-au deschis surcursale, să zic așa, ale Al-Qaeda, în Maroc, de exemplu, în alte țări. Aceste centre ar putea să faciliteze informații, deci în aceste țări din zona Mediteranei și nu numai. Deci aceste centre pot pune la dispoziție informații altora, pot colabora de asemenea uh, pentru a prelucra toate datele existente. Vă mulțumesc. Doamna Argentinii. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să spun câteva cuvinte referitoare la scanerele corporale. La Amsterdam, am fost la Amsterdam acum două săptămâni și aș dori să observ următorul lucru. Asemenea, scanare corporale există deja și ele corespund uh, condițiilor noastre preliminare, însă rămâne o întrebare în continuare deschisă. Are toată această poveste vreo utilitate? Nu este cumva o luptă cu morile de vânt, pentru că ce putem face cu teroriștii care um, duc cu ei um, substanțe care eh, Substanțe uh, Nu de Substanțe pe care să le fi înghițit și care nu pot fi detectate. Ministrul Justiției din Olanda a spus că peste tot în Europa ar trebui să fie introduse aceste scanere corporale, chiar și pentru zborurile europene ar, fi trebuit să fie, uh, ar trebui să fie introduse. Și mie mi se pare că aceste instrumente vor fi introduse în toate aeroporturile. Și eu mă întreb cât este de utilă această măsură și cum am putea evita ca asemenea instrumente care lucrează cu uh, zijn, die deel ik en die kunnen... Cu raze ultraviolete ar... Uh, cum am putea evita să fie introduse ele? Pentru că ar putea să existe uh, reacții secundare. Mă întreb dacă este într-adevăr o măsură utilă. Și o a doua întrebare, domnule de Kershov. Ați spus că este nevoie de prevenție mai multă și sunt de acord cu dumneavoastră. Ați spus de asemenea că prevenția nu trebuie uh, amestecată cu coeziunea socială. Și de asemenea ați spus că trebuie să avem instrumente auxiliare, um, asistență oficială, deci bani, pentru a combate terorismul. Mie mi se pare bine să avem un asemenea comportament, însă întrebarea mea, dacă este să deschidem această cutie a Pandorei, dacă vrem să folosim bani pentru dezvoltare, mă întreb cum să facem acest lucru. Domnule președinte, este clar că nu mai avem timp și SWIFT este un subiect foarte important. Votăm peste două săptămâni referitor la acest lucru, așa încât haideți să ne concentrăm asupra lucrurilor importante, pentru că trebuie să auzim prezentarea domnului Budarele și a lui Jonathan Fall. De aceea cred că un minut este un timp corect alocat fiecărui vorbitor și ar trebui să fie respectat de toată lumea. Eu cred că mi-am respectat timpul, poate am depășit doar cu 10 secunde timpul alocat mie. We have, we have agreed We have agreed on a method, we have agreed on a procedure, but I always... Da, într-adevăr am stabilit o procedură, vă îndemn întotdeauna să respectați timpul alocat. Pentru binele tuturor, deoarece trebuie să abordăm lucrurile așa cum trebuie și trebuie de asemenea să le dăm posibilitatea cât mai multor membri să ia cuvântul. Vă rog de asemenea din inimă să respectați acordurile la care am ajuns și procedurile pe care le avem. Doamna Latford, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Cărcov, vă respect foarte mult personal, însă nu respect prea mult poziția prin care dumneavoastră veți fi obligat să veniți și să ne spuneți că e o descoperire nouă, însă că problema este că nu am reușit să punem lucrurile cap la cap de ani de zile la Parlament am tot vorbit de învățămintele de pe urma Comisiei privind 11 septembrie în SUA și între timp tot adunăm mai multe date și niciodată nu facem o evaluare, niciodată nu vedem dacă există resurse diferite. Deci, practic, nu vedem pădurea din cauza copacilor ca majoritatea deputaților, eu cred că ar trebui să avem niște eforturi de împărtășire a datelor cu niște garanții robuste, însă văd că asta nu se întâmplă. Și dumneavoastră tot veniți și ne spuneți că nu reușim să punem lucrurile de la cap la coadă. Deci când vom acționa și ne vom da seama că, într-adevăr, teroriștii vor folosi folosi tot felul de tehnici, își vor folosi corpul pentru a acționa. Nu ar trebui. Mi se pare că dăm apă la moară în direcția greșită. Ministerul de Externe britanic a spus că invazia Irakului a contravenit dreptului internațional. Uh, Știți ce a făcut Tony Blair? S-a dus în Irak. Știți de asemenea că americanii vor continua cu deținerile ilegale. Noi protestăm împotriva acestui lucru. Într-adevăr, nu putem uh, să îi lăsăm pe teroriști să acționeze, însă trebuie să facem uh, curățenie și la noi acasă. Vă mulțumesc, domnul De Jong. Vă mulțumesc. În primul rând îi mulțumesc domnului de Kerkov pentru faptul că a menționat că trebuie făcute eforturi pentru preîntâmpinarea acestui fenomen. Am văzut că există din ce în ce mai multe măsuri de reprimare, însă reprimarea a fost întotdeauna etapa finală. În eforturile de prevenție trebuie să se întrevadă politica noastră finală față de țări în care noi am cauzat calamități. Uitați-vă la Pakistan, la Afganistan, la Yemen. Situația acolo este absolut tragică. Iar în Africa de Nord nici acolo situația nu e mai promițătoare se lansează acum mari planuri pentru a frâna demografia, pentru a crea locuri de muncă pentru Yemen, de exemplu. Mi se pare că e prea ușor, nu? Acum uh, organizez o conferință despre Yemen și mă mâine treci la cu totul altceva. Nu așa se soluționează lucrurile. Ce trebuie să facem cu Yemenul? Să ne dăm seama că mulți din Yemen nu își dau seama Că mulți nu înțeleg cum de ajutăm noi acolo un guvern corupt. Asta generează terorism. Și terorism prin rândurile cetățenilor din Yemen. Deci trebuie să ne revizuim comportamentul față de multe țări, să vedem cum am analizat uh, comportamentul acestor țări și Orientul uh, apropiat și problema de acolo face parte din uh, problemă. Uitați-vă ce se întâmplă în fâșia Gaza. Oamenii sunt practic blocați în acea regiune. E practic uh, o pepinieră pentru teroriști, deoarece oamenii sunt disperați și nu au nicio perspectivă pentru viitor. Deci avem nevoie de niște, de, niște analize mult mai detaliate, mult mai în profuzime. Ar vrea să mă refer la Guantanamo. Președintele Obama a promis că urma să închidă această închisoare și că urma să îi lase în libertate pe cei deținuți acolo. Între timp, mulți dintre acești deținuți se află în Europa. S-a aflat uh, ulterior că multe dintre aceste eliberări s-au făcut în mod prematur. Știm că mulți au fost recidiviști și au luat din nou legătura cu, grupările, cu grupurile te- teroriste, chiar au și întreprins ac- acțiuni teroriste după ce au ieșit de la Guantanamo. De exemplu, 20 de cetățeni din Yemen au fost eliberați de la Guantanamo și uitați-vă ce s-a întâmplat mai târziu cu zborul către Detroit. Uh, Obama nu ar trebui să se grăbească și să facă tot posibilul pentru a-și îndeplini promisiunea făcută în legătură cu Guantanamo. Domnul Pulos. Doamna Papadomopoulos. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva îndoieli legate de persoana care a deturnat uh, zborul spre Detroit. Tatăl autorului a, a contactat autoritățile. Cum a fost posibil acest lucru? De ce uh, serviciile secrete americane au eșuat și nu au reușit să aresteze persoana respectivă la aeroport? Deci este o întrebare la care trebuie să primim un răspuns. În ceea ce privește scanerele, aș vrea să spun că există riscuri pentru sănătate, deoarece există două tipuri de raze. Primul tip uh, are radiații radiologice, iar uh, celălalt uh, sistem afectează persoanele care au pacemaker sau care suferă de boli cardiace. Apoi se pune problema demnității umane. Și doamna Reding însă și a pus această întrebare. Pentru a lupta împotriva terorismului, va trebui oare să încălcăm demnitatea umană și să afectăm uh, sănătatea omului și drepturile omului, autoritățile americane vor trebui să țină seama de politica europeană pentru a nu crea probleme. Pentru că adesea terorismul uh, apare acolo unde politica de relații externe este prea permisivă. Sigur, trebuie să combatem terorismul, dar nu în detrimentul drepturilor omului. Domnul Broms. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că Statele Unite și Marea Britanie consideră că răspunsul la islamism este acțiunea militară. Aceasta nu este o soluție, din potrivă este un fapt uh, agravant care îi încurajează și mai mult pe mm, teroriști Uh, mai degrabă acele trupe militare ar trebui să fie folosite în uh, țările diferitelor state pentru a-i proteja pe cetățeni și nu de a omorâ pe alții cei care transportă explozivii uh, în propriul corp uh, trebuie să fie ținuți uh, sub supraveghere. Apoi trebuie să avem o politică neutră față de Orientul Mijlociu și să ne distanțăm față de poziția Statelor Unite care doar agravează terorismul. Mulțumesc. Doamna Invelt, o ultimă intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să susțin ceea ce au spus și alți colegi, de exemplu doamna Latford. Se pare că Consiliul este imun la orice critică, la orice sugestie, la orice contribuție. Nu am văzut nicio evaluare recentă, nicio acțiune recentă. În Statele Unite, Există o analiză în curs a măsurilor contraterorismului uh, care permit acestei țări să se autocritice. De ce nu face și Uniunea Europeană la fel? De ce nu își pune metodele sub semnul întrebării? Pentru că până nu ne analizăm uh, metodele, nu are rost să facem astfel de schimburi. Întrebarea mea este următoarea. Autoritățile uh, Vorbesc acum despre legislația referitoare la protecția datelor, la accesul la date și așa mai departe. Pe de altă parte, însă, autoritățile obțin acces ilegal la date personale la scară largă. În Statele Unite s-a a ieșit la lumină acest lucru. S-a, s-a apelat la șantaj, la intimidarea companiilor pentru a furniza date. Aceste cazuri au fost aduse chiar și în instanță și întrebarea este dacă și Consiliul va analiza această chestiune. Domnule Kirchhoff, cred că ați înțeles uh, dificultățile legate de aceste 20 de puncte diferite înainte de a trece la următorul punct și de a-l asculta pe domnul Fol, am apreciat dacă ne-ați face câteva observații de ordin general cu privire la diferitele uh, chestiuni, la diferitele întrebări. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi încerca să abordez fiecare întrebare în ordinea în care au fost uh, adresate. Știu că toate sunt importante, dar și subiectele care urmează sunt importante. Am să vă dau un răspuns general referitor la scanerele corporale. Uh, vom avea o dezbatere detaliată după amiază și încă nu am văzut raportul comisiei. În interviurile la care mi s-a pus această întrebare am spus că nu putem să adoptăm o poziție până nu vedem care sunt constatările Comisiei cu privire la protecția datelor și la aspectul de demnitate, la impactul asupra sănătății și eficienței. Din uh, cât am auzit, uh, din experiențele existente și există astfel de experiențe în Marea Britanie și una în curs în Olanda. La Schiphol au testat scanere corporale din noua generație pe piloți și membrii ai echipajului aviatic. Evident că la început au fost precauți și au preferat să Uh, meargă pe calea nobilă a detectării, însă după o săptămână, după ce au văzut uh, ce se vede pe ecran, uh, există software care mm, blurează imaginea. Și nu există nicio stocare a imaginii eu voi uh, face acest lucru, voi face o verificare, voi merge la Schiphol și voi verifica, dar voi aștepta întâi raportul comisiei. Acum, uh, referitor la ce spunea domnul Strasser, cred că nu am fost suficient de clar când am insistat asupra necesității de a îmbunătăți integrarea datelor. Nu vroiam să spun că trebuie să colectăm mai multe date. Apropo, există un dezechilibru major în momentul de față. Nu colectăm date în toate statele membre, însă toată lumea furnizează date americanilor. Deci cred că trebuie să facem ambele lucruri. Vorbeați despre vis și sis. Ei bine, SIS este instrumentul polițienesc cel mai eficient, cel mai eficace pe care îl avem în Europa. Este mm, un lucru foarte important pentru că nu mai avem mm, control la frontiere. Evident că trebuie să îmbunătățim acest instrument și asta facem prin SIS-2. Apoi, domnul Kirkhope spunea că cu cât mediatizăm uh, mai mult, cu cât lucrăm mai mult uh, pe acest subiect, pe baza tratatului de la Lisabona, cu atât mai mult va trebui ca în această comisie să avem uh, ședințe restricționate. Cred că uh, nu ar fi foarte înțelept să explicăm în ce privință sunt folosite datele SWIFT sau datele PNR. Nu cred că este o idee bună, dar aceasta este părerea mea personală. Dacă publicăm, dacă mediatizăm prea mult, dăm prea multe informații. Dar Parlamentul trebuie să fie 100% implicat am spus asta întotdeauna în raportul meu managementul sau sistemul de management al informațiilor poate funcționa numai dacă există consens în Parlament, pentru că există o nevoie esențială în această privință. Apoi, în privința scanerelor uh, corporale, care este miza? Miza este dacă suntem de acord să utilizăm scanerele corporale ca un instrument principal pentru a-i controla pe pasageri și nu ca un instrument secundar, cum se face în momentul de față. Trebuie să vedem dacă este obligatoriu sau voluntar, dacă le folosim în toate situațiile sau dacă combinăm uh, utilizarea lor cu alte instrumente și probabil că acest lucru se va discuta după amiază. Apoi, uh, domnul Lambridinis uh, a pus o întrebare legată de cercetarea în domeniul securității, dar cred că Jonathan va completa ceea ce spun eu. Cine hotărăște dacă există o comisie care să implice experți din statele membre într-o anumită zonă și în ceea ce privește investirea banilor comunitari? Apoi vă întrebați dacă ne pasă de protecția intimității dacă citim uh, comunicarea recentă a Comisiei, vedem că nu este o obsesie uh, a unui uh, tocilar preocupat de high-tech. Din potrivă, este un instrument care protejează intimitatea și cu cât dezvoltăm mai mult acest instrument, cu atât acestea trebuie să protejeze mai mult viața privată și intimitatea. Ideea era să se dezvolte un standard la nivel european care să asigure această protecție a intimității și care să încurajeze industria să dezvolte astfel de tehnologii prietenoase pentru viața privată. Cred că dacă încurajăm industria să facă acest lucru, atunci uh, va avea un avantaj competitiv la nivel internațional, pentru că astfel și alții de la nivel mondial vor fi nevoiți să facă acest lucru. Deci va fi bine pentru noi, pentru protecția vieții private, dar și pentru industrie. Ați menționat apoi problema reciprocității, care este foarte importantă. De altfel, încercăm să facem tot mai mult acest lucru și încheiem acorduri cu Statele Unite în foarte multe domenii și toate țin de reciprocitate. Dacă ne uităm la acordul interimar uh, referitor la SWIFT, comparativ cu primul, care nu era un acord formal, ci doar un aranjament, uh, obținem un acces mai activ al Europei la datele colectate de Statele Unite. Și cred că trebuie să întărim această cooperare, care este extrem de importantă și împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere. Doamna Henkis, nu am să comentez cu privire la ce s-a întâmplat în Slovacia. Uh, probabil că ministrul de interne din Slovacia în uh, fața omologilor săi și a cerut scuze pentru că acea operațiune nu era acceptabilă. S-a spus acest lucru în mod explicit. A fost un rateu, se mai întâmplă. În ceea ce privește cazul de la München, nu am uh, informații exacte. Uh, am, să, am discutat cu domnul uh, Toma de, de Mazie, a existat o problemă. E clar că dacă detectezi uh, că cineva are urme de explozibil pe computer și nu poți să-l prinzi, e o problemă. Dar uh, referitor la amenințare, prefer să nu răspund. În uh, două minute nu po- n-aș putea decât să fac o descriere caricaturală. Ați văzut că Olanda a redus nivelul amenințării, în timp ce Marea Britanie a crescut nivelul. Depinde de la o țară la alta. În schimb, în ceea ce privește legătura între terorism și crimă organizată, aceasta devine îngrijorătoare. Și uh, există o tendință în creștere în Africa de est, de vest. Apoi uh, Apoi provine, sunt tot mai multe cazuri de cocaină din America Latină, deci activitățile de criminalitate organizată se intensifică și adesea sunt uh, comise de aceleași grupuri. De aceea încercăm să lucrăm cât mai activ și trebuie să dezvoltăm uh, politici comune. Și evident, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. În ceea ce privește relația cu Marocul, uh, Nordul Africii și centrele de fuziune, cred că dacă dezvoltăm o rețea de centre de fuziune și de altfel încurajăm statele membre să aibă astfel de centre, ar fi o idee bună din punct de vedere pedagogic. Carta adoptată la Madrid săptămâna trecută prevede ca una din funcțiile acestei rețele ar fi să ajute statele membre și țările terțe să dezvolte aceleași modele. Acum câteva luni am fost în Pakistan și unul dintre proiectele noastre cele mai importante de acolo a fost să ajutăm la crearea unui centru tip CNCA din Spania, GETAC din uh, Marea Britanie și să împărtășim experiențe. Așa cum vă spuneam, nu este o activitate uh, ușoară să integrăm informațiile. Euh, de l'évaluation. În ceea ce privește evaluarea, întrebare pusă de doamna Sofie Intveld. Eu nu am putut să asist la toate audierile, însă cred că noi, comisari, acordă o mare atenție a acestui aspect. Există evaluări de mai multe feluri. Evaluarea comună privind PNR-ul pentru acordul uh, cu SUA va avea loc peste o săptămână. Este și asta o evaluare a acordului nostru care ne va învăța foarte multe, cred. Judecătorul Brugger va produce peste două săptămâni un nou raport privind uh, aplicarea acordului SWIFT, deci vom învăța foarte mult în legătură cu valoarea acestui sistem. Acest raport va fi pus la dispoziția dumneavoastră, bineînțeles. E drept că trebuie să fiți uh, informați uh, din ce în ce mai mult. Nu am încheiat, cred, lista de întrebări. Îmi cer scuze. Acestea sunt întrebările. Vă mulțumesc. Aș vrea să știu dacă puteți răspunde în scris la toate întrebările puse, pentru că astfel să primim un răspuns. Deci de foarte multe ori noi cerem acest lucru și de aceea îi cer secretariatului să vă trimită întrebările, deoarece multe erau uh, foarte pertinente. Pe mine mă fascinează faptul că dumneavoastră ne-a spus că va avea loc o a doua evaluare a SWIFT peste două săptămâni. L-ați menționat pe judecătorul Brugher. Dumnealui este implicat în dosarul SWIFT. Da, judecătorul Brugher a fost numit. Nu știu dacă prin acordul Parlamentului European, deci dumnealui va face un al doilea raport săptămâna viitoare și acesta vă va fi pus la dispoziție și dumneavoastră. Veți vedea astfel care este plus valoarea acestui sistem și acestui acord. Totul devine o farsă, absurd chiar. Săptămâna viitoare acordul SWIFT va fi pus în aplicare provizoriu. Folosesc cuvintele președinției spaniole și dumneavoastră ne spuneți că ulterior vom primi cel de-al doilea raport al judecătorului Brugher. Îmi pare rău. Eu am participat la reuniunea acestei comisii la care Jonathan Fall, judecătorul Brugher și cu mine eram prezenți. Am discutat deja despre valoarea adăugată. Nu am inventat roata, nu am descoperit nimic nou. Noi am avut o dezbatere foarte interesantă. E o întreprindere în curs. Nu, eu nu mă refer doar la faptul în sine, ci Vreau doar să-mi exprim mirarea legată de modul, de momentul în care intervin toate acestea. Parlamentul are cinci zile de lucru pentru a delibera legătură cu acest acord provizoriu, după care va interveni un raport extrem de important pe această temă, raport pe care ar fi trebuit să-l luăm în calcul de la bun început. Domnule președinte, That's okay. I'm still available. Jordan Ford. That's okay. We pass on the following point swiftly. But we already started. Okay. Okay, having covered, having covered this point. Dragi colegi, am discutat despre acest punct. Trecem acum la următorul punct. Domnul Jonathan Fall, din partea comisiei, ne va face o prezentare. Aveți cuvântul, domnule Fall. Bună dimineața tuturor! Îmi pare bine că am venit să trag urechea la ultimul sfert de oră, pentru că astfel voi putea risipi unele neînțelegeri. Aș vrea să vă spun în primul rând ceea ce intenționam să vă spun și aștept și întrebările dumneavoastră, bineînțeles. Acordul interimar pe termen scurt cu SUA privind SWIFT a fost transmis Parlamentului European, iar Consiliului cere Parlamentului să își dea consimțământul. Și sper că dumneavoastră veți judeca lucrurile pe baza unei analize de pline a acordului și în funcție de ju raportul judecătorului Brugher, care e pe cale să fie finalizat. Încă o dată vreau să spun că este un aspect important al consimțământului pe care Parlamentul uh, va trebui să îl dea la cererea Consiliului, privind uh, prevederea în conformitate cu articolul ...186 din tratat. Acest articol va intra provizoriu în vigoare în uh, acordul cu Statele Unite ale Americii va exista o astfel de prevedere, deci acordul va intra în vigoare pe 1 februarie. Pentru că astfel să nu existe o întrerupere în ceea ce privește furnizarea de informații legate de securitate către Statele Unite ale Americii. Procedura de consimțământ a Parlamentului nu se referă la procedura de aplicare. Dacă Parlamentul refuză să-și dea acordul, acest acord nu se va mai aplica. Asta se înțelege și rămâne la atitudinea dumneavoastră să hotărâți. De aceea sper că veți dezbate această chestiune. Pentru a anticipa lucrurile și pentru a răspunde la o întrebare care cu siguranță va interveni. Deci va fi sau nu o revizuire. Doamna Latford cere acest lucru de foarte mult timp, nici măcar nu e singura. Deci va fi o revizuire generală a legislației contra terorism și mai ales a mecanismelor de împărtășire a datelor o parte importantă din legislația de contraterorism? Răspunsul este da, va exista o astfel de revizuire. Doamna Malmström a promis acest lucru în fața Parlamentului European și pregătim acum în mod activ uh, această revizuire. Prin această revizuire vom avea o ocazie deosebită deci, pe lângă revizuirea inițiativelor specifice, deci vom avea o ocazie deosebită pentru ca Parlamentul și Comisia dumneavoastră să poată evalua situația și să vadă în control ne îndreptăm. Va exista de asemenea revizuirea comună a acordului PNR. Va avea loc în următoarele săptămâni, nu știu exact data, iar judecătorul judecătorului Brugheri s-a cerut să întocmească un raport pe care dumnealui uh, tocmai îl uh, face. Deci, practic, l-a terminat. Este vorba de un raport despre SWIFT, raport care va fi discutat de Parlament. În ceea ce privește acordul cu SUA încheiat la sfârșitul lunii noiembrie anul trecut, Așa cum a hotărât Parlamentul, acest uh, acord durează doar 9 luni conține anumite garanții privind protecția datelor, garanții care vor dispărea dacă acordul va dispărea. E vorba de angajamentele Uniunii Europene față de SUA și toate acestea se bazează pe opinia unanimă de la Consiliu conform cărei acest acord și fluxul de informații pe care îl prevede acesta este un element, sunt un element important din securitatea noastră, deci nu doar a Statelor Unite. Aceasta a fost baza pe care s-a negociat și încheiat acest acord și de aceea s-a crezut necesar să se stipuleze o aplicare provizorie uh, în așteptarea Parlamentului, în așteptarea unei decizii din partea Parlamentului. Fiind vorba de securitate, nu am dorit să existe o întrerupere în ceea ce privește furnizarea acesteia. Judecătorul Brugger și-a încheiat, după cum spuneam, cel de-al doilea raport și îl încheie acum, deci sperăm că vi-l vom putea prezenta la reuniunea de pe 4 februarie ne vom asigura că Parlamentul va avea acces la totalitatea acestui raport, așa cum se cuvine, și sperăm de asemenea că din raport se vor desprinde două lucruri. În primul rând, că Statele Unite ale Americii respectă în continuare obligațiile legate de prelucrarea datelor SWIFT în cadrul programului Trezoririi Americane de Urmărire a Finanțării Terorismului. În al doilea rând, sperăm ca din acest raport să se desprindă că analiza făcută în cadrul acestui program duce la piste foarte importante, la informații foarte importante în combaterea terorismului. Informații și piste de care au de câștigat nu doar autoritățile SUA, cât și cele din statele noastre membre. Din discuțiile de la Consiliu, de la sfârșitul anului trecut, s-a desprins foarte clar că agențiile statelor membre de aplicare a legii sunt de părere că aceste piste provenind din programul de urmărire a finanțării terorismului, deși nu sunt identificabile ca atare întotdeauna, s-au dovedit a fi utile. Aceasta este starea lucrurilor în momentul de față. Ați uh, ascultat de asemenea prezentările la audieri, uh, prezentarea făcută de către doamna Reding și cea de către doamna Malmström. Bineînțeles, fără să anticipez în legătură cu deciziile luate de Parlament în privind uh, aprobarea noi comisii, noi, cu acordul lui Jacques Barrot, ținem deja cont de opiniile exprimate de către cele două comisare și de opiniile pe care dumneavoastră le-ați exprimat la aceste audieri. Vă mulțumesc, domnule președinte, aștept acum uh, întrebările dumneavoastră cu cea mai mare plăcere. Then, let's hear now from the groups. Să îi auzim acum pe reprezentanții grupurilor parlamentare. Domnul Alvaro? Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Și îi mulțumesc și domnului Jonathan Fall pentru prezența sa aici. Vorbind despre acordul SWIFT, trebuie să distingem între conținut și formă, pentru că nu cu toții suntem uh, responsabili pentru comportamentul uh, Consiliului, așa încât eu nu îl uh, voi împușca pe mesager. Uh, Parlamentul European a emis o rezoluție în care a precizat ce așteaptă de la acordul SWIFT. În aliniatul 2 se spune că acordul trebuie să reflecte legislația europeană privind protecția datelor și să se refere clar sau să se refere clar la această legislație. În acest aliniat 2 există o notă de subsol, numărul 9, care se referă la listarea legislației, se referă la drepturile fundamentale și respectarea acestora, la Convenția pentru Drepturile Omului, Convenția numărul 108 uh, a Consiliului Europei și așa mai departe. Deci dacă este să trecem prin articolele care vorbesc despre aceste directive și convenții și le comparăm cu acordul SWIFT, vom găsi multe diferențe și multe uh, aspecte necompatibile. Doar pentru a alege unul dintre ele, când este vorba despre um, drepturile la care sunt supuse datele, um, apar o serie de incompatibilități uh, cu privire la articolul numărul 8 din Convenție și la o altă serie de uh, articole din uh, dispozițiile pe care le avem și care sunt în vigoare. Uh, Astfel, în ceea ce privește perioada de detenție pentru, privind acuratețea transferului de date, privind uh, protecția datelor, există o serie de aspecte care nu sunt compatibile cu legislația europeană. De asemenea, acordul, vor pornind de la articolul 7a până la K sau M, nu sunt sigur unde este sfârșitul, um, există o serie de diferențe între uh, ceea ce precizează rezoluția și ceea ce spune acordul cu privire la protecția datelor. Deci trebuie să facem o distinție între conținut și formă, pentru că avem senzația că Consiliul ne-a tratat uh, în mod ridicol, dar uh, trebuie să regăsim poziția uh, Parlamentului și să vedem unde este reflectată ea, pentru că dacă nu putem discuta despre conținut pe un subiect atât de critic, este problematic. Cred că și Consiliul ar trebui să se implice într-o discuție serioasă cu noi, pentru că mie nu mi se pare corect această perspectivă alb, ger, albă-neagră. Um, Volția judiciară din uh, Germania a sesizat de asemenea acest lucru. Nu are niciun sens să folosim datele sub forma aceasta. Vă asigur că dacă o agenție de investigare federală spune că aceste date sunt inutile și acest sistem este inutil, atunci uh, Uh, este un lucru important. Deci Consiliul nu ar trebui să fie surprins dacă va trece printr-o experiență unică în viața în ceea ce privește votul. Uh, pare rău că am pierdut momentul în care doamna Plashert uh, a ridicat mâna pentru a lua cuvântul în calitate de raportor, așa încât vă rog, dacă doriți în calitate de raportor să luați cuvântul aveți această ocazie. Mulțumesc, nu voi repeta lucrurile spuse de colegul meu. Um, Însă Parlamentul cu adevărat a fost solicitat de către Consiliul să-și dea consimțământul și, da, domnilor, vom face acest lucru pornind de la o analiză completă a acordului. Acest lucru este corect, însă ați spus că conține o serie de garanții privind uh, protecția datelor. Da, așa este, conține câteva garanții privind protecția datelor, însă se pare că protecția juridică uh, prezintă anumite lacune. Avem o problemă în ceea ce privește acest lucru. Articolul 16, ce a fost inclus în uh, proiectele trecute, a dispărut. De asemenea, este vorba despre date europene, date privind cetățenii europeni și ne-am fi așteptat ca acestea să apară mai devreme, aceste garanții să fie aplicate ceva mai devreme. În ceea ce privește acordul în sine și um, legătura cu articolul 11.3, aș vrea să știu ce înseamnă address is available under US law for mishandling of personal data, including and then a whole list of acts. What does it mean for Europe? Ce înseamnă acest lucru pentru cetățenii europeni cu exactitate și la obiect? Am nevoie de această explicație și mă voi opri aici, pentru că cu siguranță mulți dintre colegii mei au întrebări pe care doar să le adreseze. Busutil. Mulțumesc, domnul Busutil. Mulțumesc, domnule președinte. Am spus tot ceea ce aveam de spus uh, referitor la procedură și că nu sunt fericit de modul în care s-au desfășurat lucrurile privind procedura. Însă um, nu uh, mă simt bine să discut substanța și conținutul acestui acord până nu uh, avem la dispoziție consilierea expertă pe acest subiect și sunt surprins că nu s-au făcut încă declarații clare care să fie parte um, a acorduri care nu sunt compatibile cu uh, legislația europeană. Eu aș dori să fim conciliați pe această direcție cât de repede posibil, pentru că numai astfel poate această comisie să se implice în mod serios în conținutul și substanța acestui acord și poate să evite uh, să impună o concluzie uh, greșită asupra acestui acord, să dăm un răspuns de da sau nu, fără să fie analizat în amănunt conținutul. Eu nu sunt mulțumit de informațiile pe care le avem până în prezent. Am citit informațiile referitoare la acord, dar am senzația că această comisie ar trebui să fie uh, consiliată de experți și această consiliere trebuie să fie realizată cât mai repede posibil. Știu că vom uh, avea un raport săptămâna viitoare care ne va fi pus la dispoziție, însă Trebuie să subliniez că timpul se scurge foarte repede, iar dacă această instituție trebuie să dea un răspuns serios și clar la întrebarea care i-a fost adresată, atunci ar trebui cel puțin, și acest lucru este valabil pentru toate instituțiile, deci ar trebui ca uh, membrii uh, acestei comisii să fie dotați cu informații um, solide, astfel încât să poată lua decizia în mod întemeiat. Mulțumesc, domnule Ambrininis. Îmi cer scuze, doamna Hennis Plashard intervine. Domnul Jonathan Fall Ați discutat de multe ori despre um, această lacună privind securitatea și um, trebuie să spun că acesta nu este acceptabil. Avem instrumente juridice și putem să apelăm la ele pentru a obține toate informațiile necesare pentru investigații. Așa încât haideți să nu folosim din nou acest argument ca argument pentru a ne convinge pe noi să ne dăm imediat consimțământul fără a mai discuta alte condiții. Mulțumesc, domnul Lambrinidis. Mulțumesc. Jonathan? A, a wonderful... Ce cântec de levedă din partea ta. Această carieră este câteodată controversată atunci când trebuie la final să îi iei apărarea judecătorului Bruger. Bruger. George Bruger a înaintat un raport acum uh, nu mai mult de un an. Îmi amintesc de acesta pentru că am avut o întrunire pentru a discuta despre acesta și sunt uimit că, dat fiind faptul că a rare ori avem uh, rapoarte referitoare la modul în care Statele Unite aplică sistemul PNR și așa mai departe. Uh, dumneavoastră ne spuneți că a fost solicitat, întrebarea mea, de către cine să realizeze un al doilea raport. Și trebuie să vă spun că, într-adevăr, calendarul este și el surprinzător. trebuie să trecem rapid prin uh, raportul uh, domnului Brugger pentru a ne da consimțământul referitor la un lucru uh, care este destul de complicat, așa încât mă întreb cine i-a dat și când i-a dat această sarcină de a produce un al doilea raport într-un interval mai mic de un an și vă rog să îmi dați voie să vă amintesc un lucru și anume noi vom primi raportul pe 4 februarie, dacă nu greșesc. Însă 4 februarie este o joi, dacă va fi uh, plasat undeva într-o cameră secretă din Parlament pentru a-l vedea, va fi imposibil de văzut de noi. Uh, apoi va urma plenara și va trebui să votăm asupra acordului SWIFT. Deci nu cred că este bine Asta referitor la procedură, acum referitor la conținut. În primul rând, aș vrea să evoc ceea ce a întrebat Janin mai devreme. Ce se întâmplă dacă Parlamentul răspunde nu cu referire la acest acord în mod particular? Um, cum stau lucrurile în ceea ce privește această lacună de securitate din punctul dumneavoastră de vedere. În al doilea rând, acordul nu men- care... uh... Articolul 3 nu menționează uh, SWIFT. Does that mean that you have in mind more... Entități desemnate conform acestui articol în acord. Aș vrea să clarificăm acest lucru. Și, în fine, Perioada de... 5M. De retenție. Articolul 5M spune că informațiile obținute, extrase de, din datele furnizate ar trebui if I'm not mistaken, păstrată de guvern pe perioada aplicării acestor prevederi. S-ar putea să fie o perioadă foarte lungă, care să dureze 90 de ani, să fie valabilă 90 de ani pentru anumite date. Trebuie să spunem că în cazul datelor obținute, extrase, această perioadă ar putea fi foarte lungă și aș vrea să știu care este părerea noastră referitor la acest lucru. Domnul Hope, probabil că am putea să discutăm același lucru și despre SWIFT, dar și despre alte lucruri. Am văzut uh, scrisoarea președintelui uh, către președintele Parlamentului. Este clar că dacă această scrisoare este corectă, atunci este un acord temporar, provizoriu, care trebuie confirmat odată ce Parlamentul va avea posibilitatea să-l examineze. Dar acum suntem într-o situație de criză în care trebuie să analizăm această situație în câteva ore, în câteva zile și evident că um, un astfel de acord provizoriu poate să treacă fără ca Parlamentul să-și spună punctul de vedere, dar um, Parlamentul trebuie să apeleze și la uh, sfaturile experților și ar trebui să nu fim uh, zoriți așa. Se vorbește despre o lună, două pentru traduceri. E un, o scuză ridicolă Chiar dacă ar fi adevărat, nu cred că ar putea să, ar trebui să stea așa lucrurile. Oricum, dacă analizăm toate dovezile, poate că am avea o atitudine pozitivă, dar în stadiul actual, când avem de-a face cu un acord provizoriu, nu putem să reflectăm în mod corespunzător. Domnul Albrecht, da, mulțumesc. Cred că un uh, raport, un nou raport al domnului Brugger este o nouă mm, frână în uh, calea acestui proces. Pentru mine este tot mai clar de ce Consiliul a, fă, a procedat așa cum a procedat uh, săptămânile trecute. Noi nu mai avem decât câteva zile pentru a citi acest raport, sau poate că avem doar o zi la dispoziție. Și eu nu am încredere în modul în care acționează Consiliul asupra SWIFT. Nu mai am încredere încredere nici în judecătorul Brugier și mă întreb de ce nu a avut loc o discuție înainte pentru că eu am citit raportul judecătorului și nu mi s-a părut uh, foarte obiectiv uh, pentru toate părțile, nu mi s-a părut uh, bine întemeiat. Domnul Alvaro spunea înainte că unul dintre cazurile pe care le-a menționat uh, judecătorul pentru a evidenția uh, importanța acordului SWIFT a fost un caz din Germania. Chiar procurorul a spus că datele SWIFT nu sunt necesare. Așadar, încrederea mea a dispărut și problema mea este că nu mai am informații despre necesitatea acestor date SWIFT și uh, a datelor din uh, programul privind urmărirea finanțării terorismului. Nu cred că putem să hotărâm asupra acestei măsuri. Ministrul spaniol a încercat să spună astăzi că doar prelungim un acord existent. Eu uh, cred că Consiliul încearcă să-și bată joc de Parlament. Domnul Tavares? Bineînțeles că am ajuns la o dezbatere care este deja complet uh, contaminată de problemele relațiilor interinstituționale. Haideți să nu fim eufemiști, nu este vorba de o problemă de comunicare. Este pur și simplu o modalitate inacceptabilă și um, Uh, plină de umilință în care a fost tratat Parlamentul. Deci noi uh, vrem ca lucrurile să fie negociate în spiritul codeciziei, în spiritul Lisabona. Am cerut acest lucru de mai multe ori. Există foarte multe slăbiciuni ale acestui acord, însă eu am să mă concentrez asupra uh, a trei puncte principale care revin când vorbim despre SWIFT. În primul rând este, se spune că este un acord provizoriu, dar nu este complet provizoriu, pentru că datele sunt păstrate cel puțin 5 ani administrațiile americane poate că nu vor avea grijă de utilizarea datelor europene și apoi creează niște practici interinstituționale care rămân și creează un echilibru de puteri care nu va fi bun când va trebui să negociem un acord definitiv. Nu este ușor să negociezi cu administrația americană, este, cu, este și mai greu să negociezi atunci când ai deja niște practici proaste. Uh, va exista acest uh, deficit de securitate și Gianina a vorbit deja despre acest lucru. Întotdeauna există o modalitate judiciară de a solicita informații financiare. Apoi, uh, lupta împotriva terorismului uh, nu trebuie să se oprească pentru că nu vom avea acest acord. Apoi, acest raport este unul secret dar unii îl citează ca și cum ar fi o dovadă a necesității SWIFT pentru a prinde o grămadă de teroriști. Eu nu vreau să citez uh, acest raport, dar unii oficiali ne-au spus că garanțiile pe care le avem uh, sunt garanții de bună credință de partea americanilor și nu ni se arată dovezi clare uh, unii spun că a fost necesar în cazul de la Bali, dar nu este nicio dovadă, deci este un uh, raport uh, ușurel. Acum ni se spune că avem un al doilea raport care ar trebui să dovedească aceste două puncte care nu sunt dovedite nici în primul raport. Deci sunt foarte multe puncte slabe, foarte multe carențe. Este important, domnule președinte, vă rog, nu mă întrerupeți. Domnul președinte, sigur că este important, eu sunt pentru investigarea terorismului, dar avem aici de-a face cu informații referitoare la 99% dintre cetățenii europeni care nu sunt teroriști. Uh, cel puțin uh, comisarul Vivian Reding ne-a dat o prezentare, o idee despre cum ar vrea să negocieze acest acord și mi s-a părut o modalitate destul de bună. Cred că ar trebui să avem un acord mai bun și dacă Parlamentul ar respinge acordul, poate că ar face un serviciu tuturor. Sunt sigur că înțelegeți, uh, stimați colegi, că mm, uh, respectarea timpului nu are nimic de a face cu importanța problemei. Trebuie doar să ne încadrăm în timp, pentru că mm, uh, interpreții au o oră la care trebuie să plece. Nu are nimic de a face cu importanța subiectului. Evident că este un subiect foarte important. Viven? glaube, wir machen uns als Europäisches Parlament. Domnul Weber, cred că noi, ca Parlament European, devenim ridicol dacă uh, în săptămâna următoare vom discuta numai despre chestiuni procedurale, pentru că la sfârșitul zilei, când tragem linia, se va trage concluzia că noi suntem uh, Parlamentul European care uh, ia numai decizii, însă nu este implicat. De aceea trebuie să trecem peste modul în care ne-a tratat Consiliul și să nu mai aducem în centrul uh, dezbaterii noastre chestiunile procedurale, pentru că uh, relația cu Statele Unite uh, este una importantă, necesară și trebuie să ne întrebăm dacă ne-o dorim sau nu. Și în centrul discuțiilor noastre trebuie să stea chestiuni de acest gen. Am două întrebări importante. Uh, și anume una se referă la um, lacuna de securitate, dacă ați putea să ne mai explicați încă o dată cum se configurează aceasta, pentru că și astăzi, fără acordul SWIFT, um, autoritățile colaborează în continuare. Cum ar fi deja dacă acordul nu ar intra în vigoare? Comunicarea dintre acestea s-ar opri imediat? Și în al doilea rând, au a doua întrebare centrală, dacă vorbim despre un acord pe termen lung, care să fie negociat în următoarele săptămâni și luni, credeți dumneavoastră, care a negociat în aceste săptămâni acest acord, credeți că dacă am răspunde cu da la acordul interimar, există vreo șansă pentru de îmbunătățire a acordului pe termen lung pentru cetățenii europeni? Sau poate că americanii vor spune, ați spus da, referitor la acordul interimar, așa încât nu mai sunt posibile alte îmbunătățiri privind uh, acordul pe termen lung. Deci ar trebui să obținem anumite avantaje pe termen lung pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Mrs. Entveld? Yes, thank you, Chair. Uh, I agree. Doamnă Invelt, domnule președinte, sunt uh, de acord în mare parte cu ce a spus domnul Weber, dar nu în totalitate. Aceasta nu este o dezbatere birocratică, procedurală. Cred că este o discuție fundamentală despre examinarea parlamentară. Parlamentul nu își poate exercita prerogativele de pline de examinare democratică decât dacă are acces la toate informațiile. Și aș vrea să subliniez două lucruri importante. În primul rând, avem nevoie de, trebuie să avem acces la avizele serviciului juridic ale Consiliului. Acest lucru este esențial pentru deliberările Parlamentului European. Dacă nu obținem acest acces, am senzația că nu îmi pot uh, exercita dreptul de examinare. În al doilea rând, al doilea uh, raport al domnului Brugher sunt uh, uimită pentru că din uh, iulie anul trecut tot discutăm și nici măcar o dată nu ni s-a spus că acest raport este în curs de elaborare. Sunt foarte surprinsă că Consiliul și Comisia au ținut tăcerea și dacă îmi dați voie am să fac o, o observație mai filozofică. Europa este o construcție sui generis, dar trebuie să spun că putem face paralele cu politica națională. Dacă un guvern național refuză sau nu reușește să își implice Parlamentul Național, pur și simplu ar fi revocat. Mi se pare de neacceptat acest lucru. Ja, ich möchte da ganz kurz sein. Mulțumesc, aș dori să fiu cât se poate de succint și uh, să le transmit uh, observațiile mele critice reprezentanților Comisiei, uh, pentru că este vorba despre un aspect uh, critic din punct de vedere politic. Referitor la procedură, președintele Parlamentului a solicitat Comisia și Consiliul printr-o scrisoare de, să în care a cerut să ne asigure accesul la informații. De aceea este de neacceptat că în urma unei asemenea solicitări legitime uh, nu s-a uh, răspuns la aceasta. În al doilea rând, privind lacuna de securitate. Dacă există sau ar exista o asemenea lacună de securitate, atunci acum este momentul în care există ea, de la 1 ianuarie până la 31 ianuarie. Și dacă ar fi să existe o asemenea lacună de securitate, ea este prezentă acum și se pare că funcționează. Haideți să ne întrebăm care este problema. În al treilea rând, privind conținutul. Noi, membrii comisiei, nu suntem siguri dacă avem textul complet despre care vorbim. Am dori mai întâi să știm dacă avem textul complet, deținem toate anexele și toate observațiile secundare, dacă avem la dispoziție toate aspectele cu relevanță juridică sau nu, pentru că afirmațiile sunt diferite în ceea ce privește acest lucru. Parlamentul are dreptul să dețină toate aceste informații dacă este să codecidă. În al doilea rând, baza mea pentru a lua o decizie vis-a-vis -vis de acest acord este rezoluția pe care Parlamentul la mijlocul lui septembrie a adoptat-o. Acesta este standardul în funcție de care mă orientez. În al treilea rând, toate aspectele auzite informal se referă la faptul că prin discuția publică există anumite probleme care au fost uh, integrate în discuție. M-aș bucura ca între timp să fi dispărut toate aceste probleme care au existat inițial. S-a spus că interpreții vor mai rămâne încă 10 minute pentru ca noi să putem discuta despre acest punct de pe ordinea de zi. De aceea vă rog să profitați de aceste 10 minute suplimentare Domnul Butirel va face o prezentare de 5 minute pentru a rezuma avizul juridic uh, care va fost deja distribuit. Deci există un aviz juridic, un aviz tehnic de asemenea, care a fost solicitat privind o serie de aspecte menționate. Domnul Butarel deci ne va face o prezentare, după care domnul Jonathan Fall în numele comisiei va încheia. Mulțumesc, domnule președinte. Pe lângă anumite chestiuni procedurale care nu au fost abordate aici, multe din comentariile de astăzi s-au referit la intimitate, la protecția datelor și la securitate. Mi se pare că aceste comentarii se referă la aspecte foarte sensibile și aș vrea să vă spun că toate acestea sunt examinate rând pe rând în documentul pe care l-ați primit în, ultim, în urmă cu câteva zile. Concluzia este scurtă și clară. După părerea noastră, dovezile pe care le-am primit la Observatorul Plan de Protecție a Datelor – nu arată suficiente elemente pentru a justifica necesitatea și proporționalitatea unui astfel de acord care aduce atingere intimitatea. De asemenea, există suprapuneri față de instrumentele comunitare și internaționale care există în acest domeniu. De asemenea, anumite elemente din acord nu sunt suficient de clar definite încât uh, încât să se poată prevadă de către europeni ce fel de date sunt transferate către SUA. De asemenea, există și anumite chestiuni uh, de fond, în timp ce altele pot fi îmbunătățite din perspectiva unui acord pe termen lung și prin redactarea anumitor prevederi. And, uh, uh... Asta este destul de lungă. Veți găsi 16-17 puncte principale care compară acest instrument cu alte instrumente comunitare care nu aduc o atingere atât de mare intimității. De asemenea, se vorbește și despre sistemele financiare folosite, de exemplu, pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului. Credem că trebuie să se demonstreze o valoare mm, adăugată concretă a acestui program și credem că nu există mai ales niciun element care, de legătură între datele care sunt uh, trimise către SUA. Controlorul este în Europa, bazele de date sunt în Europa, iar datele transferate către SUA se referă la orice fel de tranzacție financiară. În acest document noi subliniem limitările legate de calitatea datelor. Am avut anumite greutăți în ceea ce privește aplicarea articolului 4 din acordul interimar privind legătură cu articolul 8 din acordul de asistență reciprocă cu SUA se arată nevoia de a avea o supraveghere independentă a acestui sistem. De asemenea, subliniem faptul că articolul 4.6 este greu de interpretat din uh, acord în caz de transfer uh, masiv. Am spus de asemenea că definirea scopului este mai generală, articolul 2, decât cea de la articolul 1 din decizia cadru a Consiliului 2002 475 privind combaterea terorismului. Am comparat de asemenea stocarea datelor pe o perioadă de 5 ani. Nici aici nu avem dovezi cum că această perioadă ar fi proporționată. Avem nevoie ca atât pentru datele structurate cât și non-structurate, acestea să fie șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru uh, o anchetă teror, antiterorism specifică. Încurajăm de asemenea părtășirea de date cu alte autorități naționale, precum și cu țări terțe. În ceea ce privește articolul 11, un punct uh, subliniat de raportor, Aici întrevedem cel puțin trei greutăți legate de implementarea alineatului 1 din acest articol. Articolul 11.1 limitează verificarea faptului că drepturile de protecție a datelor au fost respectate în Uniunea Europeană și dacă sunt prevăzute garanții similare în SUA. Aceeași prevedere permite de asemenea restricții privind posibilitatea autorităților de protecție a datelor să desfășoare aceste verificări. Este o prevedere fără precedent și uh, are o logică greu de înțeles. În al treilea rând, multe data subject rights privind compensație, de exemplu privind uh, remediere, nu au cum să fie pusă în aplicare în mod concret. Noi încurajăm clarificări în legătură cu numărul de reprezentanți care participă, care este limitat pentru autoritățile de protecție a datelor. De asemenea, subliniem uh, importanța temeiului juridic. Nu știm de ce se face acum trimitere, de ce s-a șters trimiterea la articolul 16. De asemenea, încurajăm uh, coerența față de alte acorduri, cum ar fi PNR, pentru a putea implementa consensul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Butareli, pentru informații. O ultimă rundă de intervenții, domnul Jonathan Fall. Vă mulțumesc. Îmi pare rău să-l dezamăgesc pe Stavros Lambinidis, însă s-ar putea să nu fie ultima oară când apar în, în fața acestei comisii. O să am un uh, post nou, dar s-ar putea să nu se întâmple asta de azi pe mâine. Aș vrea să încep cu sfârșitul și să mă refer la spusele domnului Weber și ale celorlalți și ale altora dacă vom avea un acord mai bun pe viitor. Eu nu sper că da. Trebuie să înlocuim acest acord provizoriu pe termen uh, scurt, care asigură continuitatea, printr-un articol de plin pe termen lung, uh, conform noilor aranjamente date de tratatul de la Lisabona, care vor fi negociate de Comisie cu sprijinul de plin, sper, al Parlamentului. Și astfel vom ajunge la un acord pe care Parlamentul și Consiliul uh, vor trebui să-l uh, stabilească împreună. Nu va fi ușor. Cei dintre noi implicați în acest dosar, mai ales președinții, uh, prietenii suedezi la negocierile cu americanii, știu cât de greu să obține așa ceva, însă vom face tot posibilul, iar, dumneava, iar tot ceea ce dumneavoastră sau domnul Butarelli a spus în legătură cu acest subiect va fi luat în calcul. Deci nu eu voi fi cel responsabil, asta e clar și sper că acordul încheiat de noua comisie cu sprijinul acestui parlament va fi mai bun. Și cu sprijinul Consiliului, bineînțeles. Însă lucrurile nu stau așa astăzi. În momentul de față vorbim despre acordul provizoriu de continuitate semnat pe 30 noiembrie, asupra căruia vi s-a cerut consimțământul, iar dumneavoastră ați cerut o perioadă de 9 luni, 9 luni care v-au fost acordate, iar în această perioadă va trebui să începem pregătirile pentru noul acord. În ceea ce privește chestiunea controversată discutată aici, nu am prea mult timp la dispoziție, nu, domnule președinte? 10 minute. A, voi face tot posibil. Domnul Alvaro, încep cu întrebarea dumneavoastră. Domnule Alvaro. Nu, nu suntem de acord, Consiliul nu este de acord că acest acord nu respectă legislația comunitară. Dacă nu ar fi fost așa, n-ar fi fost încheiat. Consiliul nu, nu l-ar fi încheiat, nu l-ar fi semnat și nu vi l-ar fi înaintat pentru consimțământul dumneavoastră. Acesta este un aviz juridic. În ceea ce privește poziția Comisiei, noi nu am avut obiecții în legătură cu acordul unanim de la Consiliu. Noi am considerat că acest acord respectă toate măsurile aplicabile conform dreptului uh, comunitar, respectă Carta Drepturilor Fundamentale, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, altminteri nu ar fi existat. Poate că dumneavoastră sunteți de o altă părere, însă nu vreau să persiste îndoieli în acest sens. Comisia și Consiliul nu ar avea cum să adopte ceva ce nu respectă dreptul comunitar și mai ales uh, drepturile fundamentale europene. Articolul 16, menționat de mai mulți uh, deputați. Voi încerca să fac o prezentare pe scurt. Ne-am consultat avocații, am analizat uh, problema spinoasă a temeiului juridic, știm uh, ce s-a întâmplat în trecut, uh, sentința PNR, Parlament împotriva Consiliului, privind temeiul juridic în domeniul punerii în aplicare a legii și dacă scopul este schimbul de informații, e clar că e vorba de legislația contra terorism. Era pilonul întâi în trecut, iar acum că lucrurile s-au schimbat, experții noștri juridici ne spun că în articolul 82 și 87 din JAI, din prevederile JAI, din tratat privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 16 este o, un temei specific pentru legislația specifică de protecția datelor. Deci va fi temeiul juridic pentru legislația generală legată de protecția datelor. Așa cum v-a spus și uh, vicepreședinta Comisiei desemnată doamna Vivian Reding, va fi un proiect prioritar în viitorul apropiat. Deci noi credem că articolul 16 este temeiul juridic uh, potrivit. Avocații Consiliul au analizat situația și nu cred că ar trebui să dați o importanță politică atât de mare acestui lucru. Da, nu s-a inclus temeiul juridic de la articolul 16. În ceea ce privește acum această lacună legată de întreruperea securității. mulți au întrebat, au pus întrebări în legătură cu dovezile martorilor și experților și cum sunt analizate acestea. Eu susțin că programul de urmărire a finanțării terorismului este util în scopuri de securitate și în anumite cazuri este chiar necesar pentru securitate. Poate că nu sunteți de acord, însă totul pornește de la această premisă. Deci atunci înseamnă că nu ar trebui să existe o perioadă prea lungă de timp în care datele nu sunt transmise. Ce s-ar întâmpla dacă Parlamentul ar spune nu? Ei bine, dacă Parlamentul ar, s-ar opune, presupun că după Parlament, Consiliul le va comunica americanilor că acest acord nu mai este valabil, deci că nu va intra în vigoare. Deci americanii nu ar fi surprinși și așa se întâmplă. Gândiți-vă la exemple binecunoscute a națiunilor, de exemplu. Ce se va întâmpla în practică? Acum fac niște presupuneri. Statele Unite ale Americii cred că este o chestiune importantă pentru securitatea lor, ca și mine, deci ei vor încerca să obțină aceste informații oricum. Deci vor folosi mecanismele normale de asistență reciprocă, puterile uh, uh, seek information from SWIFT. De somație care există deja și care sunt prevăzute nu e nimic uh, special în orice caz. Deci vor găsi alte căi de a obține aceste informații. It's most closely connected with the... Ar însemna că ar putea exista chiar și amenințări uh, Iar uh, ceea ce nu se va aplica este prevederea specifică de protecție a datelor la care s-a uh, angajat uh, America pentru a o respecta în propria jurisdicție. Deci asta ar dispărea. Deci toate prevederile din acord ar cădea, ar uh, fi eliminate. Prin urmare, ar exista o lacună legată de securitate, dar și de protecția datelor însă nu am avea această acoperire globală pe care o oferă acest acord pentru perioada respectivă. De ce nu se menționează SWIFT într-un anumit articol din acord? SWIFT nu dorește să fie menționată, această companie nu vrea să fie menționată, nu îi place publicitatea care apare de pe urma acestui lucru și de aceea am stabilit cu americanii să vorbim despre instituții și organizații care întreprind acțiuni de tipul celor pe care le face SWIFT. Știm însă cu toții că această piață este dominată de SWIFT într-o mare măsură, companie care de altfel se descurcă foarte bine. Nu pot să fac comentarii în legătură cu procedura, cu durata traducerilor. Din munca de zi cu zi știu și știți și dumneavoastră că acestea sunt complicate și durează foarte mult în ciuda eforturilor colegilor care fac acest lucru. Nu, vă, vă rog să nu credeți că există o conspirație aici. Nimeni nu dorește să umilească pe nimeni. Este o chestiune delicată între cele trei instituții ale Uniunii Europene. Toată lumea înțelege acest lucru. A fost și o conjunctură specială cu tratatul de la Lisabona, un moment special și pentru relațiile transatlantice. Uh, Dumneavoastră sunteți politicieni și ne dăm seama cu toții că va trebui să lucrăm din greu. Eu nu sunt politician. Eu uh, nu sunt uh, supus electoratului ca dumneavoastră, doamne Latford. <laughs> Însă, în orice caz, ne revine tuturor sarcina în funcțiile noastre de a găsi niște căi chipzuite, fără să creăm nici o criză internă și nici una internațională. E drept. A, în legătură cu judecătorul Brugger. Acesta a avut un contract de 2 ani pentru a face niște rapoarte. Acest contract expiră în aprilie anul acesta și, bineînțeles, a venit vremea și nimeni nu i-a ordonat acest raport. Deci e absolut normal ca în momentul de față judecătorul Brugher să aibă o a doua anchetă și să întocmească un al doilea raport. Și sper că acest uh, raport vă va fi util pentru a putea analiza dacă vă veți da consimțământul pentru acest acord și, bineînțeles, va fi necesar și pentru acordul definitiv care urmează să fie negociat ulterior. Sunt sigur că mulți uh, sunt frustrați că nu și-au primit uh, toate răspunsurile la toate întrebările, însă acesta este un acord negociat uh, în condiții reale în urma rezoluției dumneavoastră de anul trecut și care include punctele pe care le-ați menționat dumneavoastră atunci. Punctul de vedere al Consiliului și împărtășit de Comisie este că acest acord uh, respectă legislația europeană și standardele și valorile noastre înalte în privința respectării drepturilor omului. Haideți să încercăm ca pe viitor să-l facem mai bun, să-l îmbunătățim, pentru că acum, din punct de vedere instituțional, suntem mai bine dotați să facem acest lucru. Dar între timp, uh, aplicarea provizorie a acordului a fost considerată importantă de statele membre, de Consiliu și de Statele Unite ale Americii. Iar părerea noastră este că acum trebuie să mergem mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Fol, mulțumesc tuturor pentru ce ați făcut, pentru eforturile dumneavoastră, mulțumesc pentru rezumatul făcut, însă domnul Butareli vrea să mai menționeze ceva timp de jumătate de minut sunt de acord că atunci când există un dezacord uh, al uh, Parlamentului cu privire la uh, un dezacord al Parlamentului vor dispărea garanțiile privind protecția datelor. Orice transfer la nivel național trebuie să fie acoperit și reglementat de reglementările naționale privind protecția datelor, ca probabil că avem puncte de vedere diferite, însă ar trebui să, ca aceste măsuri să fie mai puternice decât cele pe care le discutăm acum. Acestea sunt câteva elemente diferite ale, ale evaluării. Mulțumesc încă o dată, ne-am depășit timpul. Am muncit foarte mult, vă mulțumim pentru cooperare. Mulțumesc încă o dată.